<laughs> Wrong micro. Uh, ladies and... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, haideți să ne reluăm lucrările. Următorul punct de pe ordinea de zi este sesiunea de voturi. Domnul Zalewski, doriți să luați cuvântul? Voi vorbi în, limba mea maternă, spune domnul Zalewski. Doamnelor și domnilor, astăzi trebuia să votăm un foarte bun proiect de aviz care era rezultatul colaborării tuturor grupurilor politice respectiv uh, recomandările adresate Consiliului Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierea acordului de asociere UE-Ucraina. Este un acord deosebit de important atât pentru noi cât și pentru partenerul ucrainean, dar în urmă cu câteva ore au intervenit noi circumstanțe pe care nu le putem trece cu vederea. Trebuie să luăm o hotărâre și am să vă rog să mă ajutați să o luăm. Oricum, trebuie să amânăm acest vot, deci votul asupra proiectului nostru de aviz. Căci, având în vedere faptul că liderul opoziției a fost uh, condamnată la pedapsa maximă de tribunalul din Kiev, ar fi foarte greu pentru noi în aceste circunstanțe să mai luăm o asemenea hotărâre. Iată de ce vă rog să acceptați să amânăm votul până... Da, Înțeleg că coordonatorii vor lua o hotărâre ca să se știe până când amânăm. Ar fi bine să votăm la următoarea reuniune a comisiei noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele. Deci, S-a cerut amânarea votului în ce privește proiectul nostru de aviz de la punctul 14. Proiectul nostru de aviz era destinat Comisiei AFET, care este competentă în fond, dar dacă amânăm votul astăzi, atunci munca noastră va fi oarecum pierdută, pentru că AFET va hotărâ uh, fără avizul nostru. Nu pot eu însumi să iau o hotărâre uh, în ce privește acest punct de procedură și atunci uh, vă dau fiecăruia un minut la dispoziție ca să vă exprimați și să spuneți ce credeți despre această cerere. Începem cu Mariel de Sarnez. Domnule președinte, suntem de acord cu propunerea colegului nostru Zalewski. Trebuie să amânăm sinedie acest vot. Nu trebuie să dăm niciun fel de dată și trebuie să cerem și Comisiei AFET să facă la fel Uh, domnul Landon și eu sunt de acord. În timpul discuției pe care l-am avut azi dimineață despre o altă zonă geografică, același grup politic ne-a spus că mai întâi trebuie să facem comerț și după aceea politică. Deci eu susțin această propunere, dar cel respectivului grup politic să fie coerent și să nu uh, aibă două discursuri diferite pentru două zone geografice diferite. Domnul Cutaș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum nu știm dacă AFED va accepta să amâne votul de săptămâna viitoare sau nu. Deci eu nu cred că este bine să nu votăm astăzi, pentru că altfel proiectul nostru de aviz va fi uh, ulterior voturilor lor. Deci eu cred că ar fi bine să votăm totuși astăzi. Domnul Sturdy. Domnule președinte, sprijinim propunerea domnului Zalewski, dar trebuie întotdeauna să uh, tratăm uh, lucrurile de la caz la caz. Nu există un precedent periculos. Președintele, într-adevăr. Deci, haideți să votăm. Autorul a cerut amânarea votul asupra acestui proiect de aviz, cum spuneam, destinat Comisiei AFET. Dacă cei de la Comisia AFET nu vor fi de acord cu noi, atunci ne vom fi pierdut capacitatea de a contribui la acest dosar. Pot să vă întreb, aveți motive să credeți că Comisia AFET va amâna votul? Domnul Zalewski, da, domnule președinte, am participat astăzi la reuniunea AFET cu ministrul Hrușcenco și pot să vă spun că aproape toată lumea a criticat hotărârea instanței de la uh, Kiev. Au condamnat cu multă tărie acest lucru în prezența uh, domnului ministru. Deci, consider că colegii noștri de la AFET vor da dovadă de înțelegere față de hotărârea noastră și chiar uh, o vor urma ne vor urma exemplul. Da, însă nu am avut ocazia să vorbesc cu toți coordonatorii de la toate grupurile politice. Nu am vorbit decât cu coordonatorul grupului meu, care va cere colegilor săi de la AFET să ne urmeze exemplul. N-aș fi făcut această propunere dacă nu aveam convingerea că se va întâmpla astfel și la AFET și vă mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte. Președintele, mai există și un alt risc și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Este un dosar afet. Noi avem un aviz în ce privește comerțul. S-ar putea să fim acuzați că ne amestecăm în treburile interne ale unui stat, într-o chestiune pur politică. Acesta este punctul meu de vedere personal. Cadararif. Și apoi închidem discuția. Da, domnule președinte, da, comerțul uh, este și el conotat politic. Nu, spunem, nu putem spune că comerțul este numai uh, o, o, o operațiune tehnică. Și în ciuda și reteniei lui Robert Sturdy, da, poate că trebuie să discutăm de la caz la caz. Eu sunt în favoarea amânării și în favoarea propunerii colegului Zalewski. Da, bine, haideți să votăm, spune președintele. Cine este pentru amânarea, amânarea votului asupra proiectului de aviz? There is a clear majority votes against. Împotrivă. Abține. Deci, majoritatea este pentru și amânăm votul. Deci, haideți să votăm următoarele dosare, mai întâi cel de la punctul 11, acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc. Raportorul cere comisiei noastre să sesizăm Curtea de Justiție privitor la ilegalitatea acestui acord. Și asta în baza articolului 90, alineatul 6 din regulamentul uh, articolului 90, alineatul 6 din regulamentul nostru de procedură. Și potrivit acestei reguli, o zecime din membri sau o com- comisia competentă în fond pot să uh, um, atace în fața instanței de la Luxemburg uh, legalitatea acestui acord. Deci există două posibilități de a uh, cere Parlamentului să voteze pe marginea sesizării curții. Cum spuneam, ori o zecime dintre membri, ori o comisie ori un grup politic. Exista și o a treia uh, alternativă. Noi, eram, noi suntem în uh, scenariul comisiei care sesizează curtea. Raportorul ne-a cerut, deci, să facem acest lucru și să sesizăm curtea. Acum votăm ca să vedem dacă putem sau nu să sprijinim cererea domnului Bove sau nu? Raportorul însuși m-a rugat să-i dau ocazia să explice motivele pentru care dorește să se aplice această procedură. Deci, domnule Bove, aveți trei minute la dispoziție. Merci, euh, Vă mulțumesc. Domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că uh, cererea mea a fost înscrisă pe ordinea de zi și că ați reamintit circumstanțele în care uh, intervine această cerere. Pentru mine este o chestiune de iure și nu una conotată politică. Politic. Evident că puteam să fac apel la alți 75 de colegi sau la grupul meu politic, dar am preferat această cale. Curtea de Justiție consideră că competențele Uniunii Europene fac parte din uh, uh, regulile juridice europene. Pentru mine această clauză juridică este competentă. Ori, în acest acord se aduce atingere statutului special pe care îl are Sahara Occidentală, care este, se află între Spania și Marocul. Atunci când analizăm textele uh, uh Organizației Națiunilor Unite, ne dăm seama că statutul acestei regiuni nu a fost bine definit și că încă nu s-au încheiat discuțiile vis-a-vis -vis de viitorul acestui teritoriu. Deci noi nu avem aici o problemă de natură politică. Nu suntem aici ca să luăm partea Marocului sau a vreunei alte forțe politice care ar trebui să gestioneze acest teritoriu. Nu. Noi ne întrebăm dacă acest teritoriu astăzi poate să facă parte din domeniul de acoperire al unui acord. Proiectul propus de comisie avea o mare lacună, proiect pe care ar trebui să-l ratificăm acum, și anume nu există niciun fel de element care să ne permită să știm dacă uh, Sahara Occidentală este un teritoriu unde se aplică acordul sau nu. Dacă este în afara acordului foarte bine, dar dacă este inclus, atunci este o situație problematică. Știți că domnul Robert Zölic, care acum este uh, secretar general al Băncii Mondiale, a făcut bine o diferențiere între teritoriul Marocului și uh, Sahara Occidentală. Eu cred că uh, pe plan juridic trebuie să tranșăm această uh, problemă și să știm exact despre uh, care este situația acestui teritoriu și ne, îmi doresc să fie Curtea de Justiție de la Luxemburg care să tranșeze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Să fie foarte clar, spune președintele. Dacă votăm da, atunci vom propune Parlamentului să sesizeze Curtea de Justiție. Dacă votăm nu, atunci... Cadelarif, dorea... Domnule Cadelarif, doreați să luați cuvântul? Doream să informez pe colegii mei în legătură cu decizia foarte înțeleaptă, cred eu, a coordonatorilor luată azi dimineață. Există mai multe semne de întrebare, avem nevoie de o clarificare a mai multor puncte și nu numai referitor la Sahara Occidentală. Și cred că am putea eventual să organizăm și o audiere. Iată decizia luată de coordonator, organizarea unei noi audieri pentru a obține mai multe informații. Și mă întreb dacă are sens să votăm astăzi, astăzi spun, referitor la uh, sesizarea Curții de Justiție sau nu. Poate că am putea după uh, tot acest efort de culegere de informații suplimentare, să avem o viziune diferită și să știm dacă are sens sau nu să ne adresăm Curții de Justiție. Președintele, de fapt, la reuniunea coordonatorilor am hotărât să modificăm uh, calendarul și să adăugăm o lună suplimentară pentru acest dosar. Trebuia să votăm, să discutăm despre rezoluție în noiembrie și să o votăm în decembrie și am hotărât o amânare cu o lună, cu alte cuvinte, discuție despre proiectul de rezoluție în decembrie și votul în ianuarie. Așa au hotărât coordonatorii. Deci, calendarul a fost astfel adaptat. dumneavoastră acum trebuie să hotărâți dacă hotărârea coordonatorilor influențează votul uh, prezent, când trebuie să știm dacă sesizăm sau nu Curtea de Justiție, dar dumneavoastră trebuie să o faceți. Herr ähm, es ist ja wahrlich nicht... Da, domnul Gasparim, domnule președinte, aceasta nu este propunerea noastră să sesizăm Curtea de Justiție Europeană. Ne-am opus acestei propuneri și ne-am opus pentru că raportorul amâna de luni de zile acest lucru, n-a respectat calendarul. Dacă ar fi vrut cu adevărat să lămurească această problemă, ar fi putut să ceară serviciului juridic acest lucru. Poate că raportorul nu vrea să găsească o soluție, ci să amâne în continuare lucrurile, să dureze cât mai mult. Acesta este motivul pentru care noi ne-am opus. E bine, dacă vrem să sesizăm serviciile juridice la Comisie, vom putea discuta despre asta. Am un aviz împotrivă. Deci există și păreri pentru, nu? Prin urmare, mi se pare că se poate declar că nu există susținere pentru acest uh, raport. Votul electronic este deschis. Please, uh, what about your cards? And the vote is? Votul este închis. Am doar 26 de voturi din 29. Bun, închidem votul. Propunerea se respinge cu 19 voturi împotrivă și 5 pentru. Două abțineri, vă mulțumesc. Haideți să trecem la draft report on proiectul de aviz privind barierele în calea, com- în calea comerțului și investițiilor, raportor Robert Sturdy. Domnul raportor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi tot, tuturor grupurile, grupurilor pentru abordarea pozitivă în legătură cu uh, compromisurile la care s-a ajuns. Uh, amendamentele au venit uh, număr de de la 64 de amendamente s-a ajuns la 20 de compromisuri. Nu suntem autoritatea competentă să ghicim ce se întâmplă uh, în anumite cazuri, însă am făcut uh, trimiteri uh, foarte clare la anumite cazuri pe care le cunoaștem. În comisie am mai avut uh, uh, discuții, amendamentele sprijină continuarea dialogului uh, de reglementare cu partenerii strategici și cu instituțiile internaționale pentru a uh, reduce numărul de bariere tarifare. Recunoaștem uh, aspectele delicate care încă există pe anumite piețe și trebuie să facem distinția foarte clară între țările în curs de dezvoltare și uh, țările uh, BRIC în ceea ce privește taxele la export. Uh, sau uh, s-a ajuns la uh, un compromis de asemenea în legătură cu Japonia și standardele internaționale, dar mă bucur că textul acum a ajuns să fie mai clar și să evalueze mai bine situația, să aproximeze mai bine situație. Uh, din nou, datorită oamenilor care au lucrat la acest uh, proiect, transmitem un mesaj foarte clar Comisiei, care va avea propriul raport, cred, în martie. Deci, mulțumesc încă o dată. Da, haideți să trecem la vot, spune președintele. Avem 5 pagini de voturi, 64 de amendamente. Am să încep cu uh, compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 21, vot pe părți, partea 1. Nu, uh, îmi cer scuze. Partea întâia devine caducă, partea a doua. cine pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm uh, electronic. Amendamentul 21, partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul Amendamentul de compromis 6 pentru împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se respinge. Haideți să verificăm dacă nu sunteți siguri. Amendamentul 27, votul este deschis. Votul este închis. Da, și într-adevăr a fost respins. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt sigur. Haideți să verificăm. La amendamentul 28, votul este deschis. Acum votul este deschis. Mașinăria funcționează. Votul este închis. Respins. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendamentul 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 30. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 31. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se aprobă. Verificăm electronic amendamentul 31. Votul este deschis. Votul este închis. Da, se aprobă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă obțineri. Se aprobă. 34. Pentru Împotrivă, abțineri se aprobă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 30 și compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 41 pentru, împotriva abțineri se aprobă. 42 pentru, împotriva abțineri se aprobă. 40 42 Votul este deschis. Verificăm 42. Votul este închis și se aprobă. Compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul 49 pentru împotriva abțineri se aprobă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se aprobă. 54 acum pentru împotriva abțineri se aprobă. 40 și, nu, 55 și 56 identice pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se aprobă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 59, numai prima parte. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 60, pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm electronic partea a doua de la compromisul 4. Votul este deschis. Și votul este închis. Și a fost adoptat. Amendamentul 13. Nu, mă iertați. Amendamentul 14. Pentru împotriva abțineri se respinge. 15. Pentru împotriva abțineri adoptat. 16. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 17. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă și 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. trimiteri. 1 uh, se adoptă. Amendamentele IMCO acum IMCO 7 IMCO 7 cine este pentru împotriva abțineri respins IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. încă 10 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Încă 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Încă 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. INCO 16 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă vot final electronic. Votul este deschis. Și votul este închis. Și s-a adoptat cu 23 pentru, 4 împotrivă. Felicitări raportorului pentru un raport de succes. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi, O proiect de aviz al Cristianei Muscardini, Și din păcate trebuie să vă spun că doamna Muscardini a fost victima unei căderi, are un braț uh, fracturat și în spital. Vă rog să o scuzați că nu a putut fi de față. În uh, numele uh, comisiei noastre îi transmitem cele mai sincere urări de sănătate. Am putea să-i trimitem și niște flori, dar o să am eu grijă de asta. Mulțumesc Deci cu un vot de 15 la 14 Comisia dorește să vă ureze, de a decis să vă ureze uh, sănătate. Deci haideți să trecem la vot, spune președintele. Um, compromisul 1, votul este deschis. Nu, haideți să ridicăm mâna. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 11 Vreți să verificăm amendamentul 10? Bine, votul este deschis. Votul este închis. Și, de fapt, era adoptat acest amendament. Îmi cer scuze. Amendamentele 11 și 12 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri adoptat, 15 cine este pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul 3 pentru împotriva abțineri ado, adoptat. Amendamentul 19 pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul 20 nu se votează, Amendamentul 21. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 24. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să repetăm votul. La 24. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. La 26. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Vot final, electronic, votul este deschis. Votul este închis și a fost uh, adoptat proiectul de aviz cu 24 pentru și 4 abțineri, niciun vot împotrivă. Trecem mai departe la Uh, punctul, punctul 15 de pe ordinea de zi pentru că 14 era cel cu Ucraina și am decis să amânăm. Deci, uh, punctul 15, negocierea acordului de asociere cu Georgia, raportor Laima Lucia și începem cu cu compromisul 1. Cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5. Nu, amendamentul 4. Verificăm electronic, votul este deschis. Și votul este închis. Și era, de fapt, respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromis, ă, nu, amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 9, verificăm electronic. Amendamentul 9, votul este deschis. Votul este închis. Și amendamentul a fost adoptat. Trecem la compromisul 4. Compromisul 4, vă spuneam, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul a compromisul 5 pentru împotriva abțineri adoptat vot final electronic votul este deschis Votul este închis. Se adoptă cu 22 pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportoarei. Asta înseamnă că am încheiat uh, votarea. Vă mulțumesc pentru cooperare. A mers foarte rapid procedura. Deci, acum vă rog foarte mult să nu fiți așa de agitați. Ne facem doar meseria. Vreți o pauză acum? Please, those who are leaving the room, do it! Vă rog, cei care părăsesc sala să o facă rapid și în liniște. Please do not have conversations in this room. Vă rog, nu mai stați de vorbă în încăpere. Puteți ieși afară pentru asta. May I have your attention, please? Vă rog să-mi acordați atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Acum începem o audiere. On uh, the topic o audiere pe tema UE-China, comerț dezechilibrat, semnul întrebării. Raportor doamna Mariel de Sarnez, această audiere, unde este programul meu? I have here the program. Am aici programul.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 Maybe you will continue. Okay, good. Ladies and gentlemen, let's come to our work. Uh, we have a hearing on. Uh... Continuăm uh, lucrările. Avem uh, această audiere în legătură cu întrebarea dacă există o dezechilibre în comerțul uh, dintre Uniunea Europeană și China. China a <clears throat> ajuns cea a doua uh, economie mondială ca dimensiune și al doilea mare exportator mondial. Comerțul cu China a crescut dramatic în uh, ultimii ani. A ajuns, China a ajuns al doilea partener uh, comercial al Uniunii după Statele Unite și cea mai mare sursă de importuri de departe. În același timp, Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Chinei și uh, exporturile în uh, Uniune au fost un motor al dezvoltării economice din această țară. Uh, Uniunea este uh, angajată în deschiderea relațiilor comerciale cu China. În, mod, uh, în, în prezent, însă, pentru Uniune, uh, aceste relații comerciale suferă un deficit China nu respectă însă anumite reguli ale Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește protecția uh, uh, măsurile protecționiste. Uh, s-a mai pus problema drepturilor omului, a respectării acestora și, în plus, China se folosește de ratele de schimb pentru a-și promova exporturile. <clears throat> De aceea noi am considerat necesar să organizăm această dezbatere asupra problemei înainte de a elabora proiectul de raport. Mai mulți experți au fost invitați să facă prezentări și să participe la dezbatere împreună cu membrii comisiei noastre. Sunt foarte bucuros să vă prezint distinși noștri experți. Din păcate, însă, domnul Andrew Wu, director al grupului lui Vuitton în China, a trebuit să revină astăzi la Shanghai din uh, călătoria sa în Europa. Domnul Wu uh, și-a prezentat uh, scuze comisiei. Experții prezenți însă aici astăzi sunt doamna Leila Șucrun. Poate nu am pronunțat eu foarte bine. Este uh, coordonatorul al studiului comandat de către Parlamentul European pentru uh, Universitatea din, uh, la Universitatea din Maastricht, domnul Jonas Parelio Plesner. Mulțumesc. Cercetător la uh, Consiliul European pentru Relații Externe, domnul Antoine Brunet. președinte al AB Marché din uh, Paris, domnul Jonathan Holslag, șef al cercetării la Institutul Bruxelles pentru Studii Contemporane Chineze, Universitatea din Bruxelles, Universitatea Liberă Bruxelles, domnul Viorel Isticioaia Budura, îmi cer scuze pentru pronunțarea numărului noastră, uh, director uh, general al Direcției uh, pentru Asia a Serviciului European de Acțiune Externă, doamna Helena Helena Chinic și aș vrea să dau acum cuvântul doamnei Mariel de Sarnes, raportoare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu o să repet ceea ce tocmai am spus, nici introducerea și nici prezentarea celor care au acceptat să vină. Aș vrea doar să mulțumesc tuturor pentru că fiecare dintre ei în domeniul respectiv sunt experți, specialiști, economiști, intelectuali, universitari. Sunt niște specialiști deosebiți în legătură cu această chestiune majoră care este relația dintre Europa și China. Aș prefera acum să-i auzim pentru că pe ei trebuie să-i ascultăm astăzi și apoi cred că asta ne va permite să avem un dialog între uh, colegi, respectiv acești experți importanți veniți printre noi. Iată ce vă propun, domnule președinte. Thank you very much. You will be very welcome. So, let's start. Uh, uh... Mulțumesc. Deci începem uh, dând cuvântul experților și aș vrea să cer să-i cer doamnei Leila Șucrun să-și înceapă prezentarea. Așa va o cerință toți experții ar trebui să vorbească nu mai mult de 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Leila Șucrun și sunt profesor de drept internațional la Universitatea de Drept, Facultatea de Drept din Maastricht și sunt foarte onorată să vă prezint acest studiu UE-China, uh, Comerț Dezechilibrat, un studiu care ne-a fost uh, comandat nouă și uh, școlii de studii economice din Londra. Aș vrea mai întâi să vă prezint felul în care este structurat studiul nostru. Așa cum puteți să constatați, avem cinci capitole în acest studiu deosebit de complet și ne-am concentrat asupra barierelor în calea comerțului și asupra felului în care China își uh, respectă angajamentele care decurg din calitatea sa de membră a OMC. Așa cum știți, China se află în centrul oricărei discuții pe teme comerciale în prezent, pentru că a devenit un partener inconturnabil, un partener strategic. Un studiu recent al Camerei de Comerț UE-China uh, uh, a arătat că 78% din uh, companiile care au fost monitorizate în China au înregistrat profituri și chiar profituri nete în activitățile lor desfășurate în China, însă există uh, îngrijorări legate de uh, um, o, un fenomen al concurenței deloiale în uh, China, care s-a intensificat recent. Și știți că au avut loc schimbări majore în urma aderării Chinei la OMC. Și există mai multe întrebări cheie capacitățile de accesare a pieței chineze din către companiile occidentale și felul în care uh, se uh, dezvoltă în general piața în uh, China și care este viziunea strategică a Chinei în ce privește deschiderea pieței sale. Știți că schimburile comerciale dintre UE și China s-au îmbunătățit uh, foarte mult în ultimii ani, dar apoi a apărut impactul crizei mondiale, economice și financiare și criza datoriilor suverane în Europa. Și atunci au apărut mai multe tensiuni. Pe de o parte, China a fost mai puțin despusă să accepte compromisul în cadrul nego negocierilor de comerț internațional, ceea ce se vede foarte bine în cadrul OMC. Și pe de altă parte, uh, în țările europene au existat mai multe tendințe de a face apel la politici protecționiste. Există de altfel o poziție foarte fermă față de China, deși uh, relațiile politice rămân cordiale. Nu putem spune cu siguranță dacă relațiile comerciale dintre UE și China intră acum într-un impas, într-o nouă fază. În urmă cu trei decenii nu existau practic deloc uh, relații comerciale. Știm foarte bine că acestea au evoluat uh, în mod radical, mai ales uh, din 2001-2003. Uh, Schimbul de bunuri comerciale a crescut cu 400% din 2007 până în prezent și tot din 2007 China a devenit cel de-al doilea mare partener comercial al Uniunii Europene și principala sursă a importurilor. Însă știm foarte bine că Uniunea Europeană are un deficit structural al balanței sale comerciale încă din 1997. Și acest deficit al balanței comerciale este de 26 de ori mai mare în uh, um, comerțul cu bunuri decât în cel cu servicii. Și, totuși, acest deficit se explică și prin faptul că bunurile produse de companiile europene bazate în China sunt apoi reexportate spre Europa. În ce privește investițiile, situația este diferită. Europa este pe un investitor de prim plan în China. Acum aș vrea să vorbesc despre respectarea angajamentelor Chinei, angajamentele pe care și le-a luat în momentul în care a aderat la OMC. Și acest protocol de aderare merită toată atenția. Acest protocol de aderare a a avut o serie de angajamente, așa numitele angajamente OMC+, Plus, care sunt unice în istoria acestei organizații, dar care de fapt uh, erau tot atâtea derogări. China uh, și-a luat anumite angajamente care sunt angajamente tipice pentru orice țară care adere la OMC, dar și unele care nu sunt deloc uh, obișnuite. Și Trebuie să fim uh, conștienți de caracterul foarte special al acestui protocol de aderare. Apoi, o parte dintre obligațiile din acest protocol de aderare nu uh, sunt obligatorii, de fapt, și China nu trebuie să se justifice pentru faptul că nu le aplică. ne putem aștepta din partea Chinei la o atitudine defensivă față de uh, aplicarea uh, anumitor angajamente care îi se par uh, defavorabile. Așa se întâmplă astăzi uh, la nivelul uh, OMC-ului, de fiecare dată când China trebuie să uh, uh reacționeze într-un anumit dosar. O altă parte a studiului nostru uh, uh, abordează tema uh, barierelor de diferite natură, obstacolelor în calea dezvoltării comerțului, că e vorba despre uh, politica industrială, despre agricultură, despre serviciile de distribuție și despre uh, protecția drepturilor de autori și așa mai departe. În momentul în care am făcut acest studiu, am folosit anchete recente efectuate de către Organizația Mondială a Comerțului uh, și apoi evaluări a altor entități, uh, uh, că e vorba despre guvernul Statelor Unite ale Americii sau alte entități la nivel european trebuie să spunem că există o lipsă de coordonare și de consecvență de toate aceste rapoarte și evaluări și anchete. În concluzie, având în vedere faptul că nu mai am mult timp la dispoziție, aș vrea să spun că companiile europene au potențial pentru a face față provocărilor din China, dar ar trebui să fie mai bine sprijinite de o politică europeană care să țină cont de specificitățile uh, pieței chineze. Și în plus este nevoie de o poziție unită și um, de a se renunța la uh, pozițiile fragmentate pe care le vedem astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. I move just to uh, look at your Președintele, am vrut doar să citesc și eu slide-urile dumneavoastră. Bun, acum îi dăm cuvântul domnului Jonas Parelo Plesner din partea Consiliului European. Aveți cuvântul? Tot 10 minute maxim. Thanks a lot for the Mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt foarte onorat să iau parte la această discuție. <clears throat> Așa cum uh, se spunea în introducere, China este o națiune importantă pentru statele membre și pentru toți cetățenii noștri. <clears throat> De aceea, noi uh, suntem foarte mulțumiți că putem participa la această dezbatere. Colaborăm cu uh, un uh, grup de reflexie privind relația Uniunii Europene cu China și vă voi da, din moment ce aveți deja uh, acest studiu aprofundat, uh, eu mă voi concentra în cele 10 minute asupra problemelor pe care le-am abordat noi și recomandările privind îmbunătățirea relațiilor cu uh, China. Un uh, coleg de la Consiliul European pentru Relații Externe a elaborat și el un uh, studiu privind relațiile Uniunii Europene cu China și am să vă citez și din recomandările sale. Noi ne concentrăm asupra felului în care uh, criza monedei euro devine o șansă pentru China, pentru că nu cu mult timp în urmă relația cu China se referea la exporturi uh, ieftine și investiții europene în China. Acum China devine un actor uh, economic puternic și această relație se schimbă. De exemplu, anul uh, trecut, uh, quartetul uh, Uh, chinez, uh, președinte, premier și cei mai uh, probabili succesori ai lor au făcut un turneu european la Madrid, Bruxelles, Budapesta și au avut aici întâlniri cu factori economici cheie. Asta ar putea duce la o schimbare a percepției Chinei în Europa și în Europa de Est se simte acest lucru. Uh, Uh, nu cu mult timp în urmă eram uh, foarte precauți cu privire la guvernul, forma de guvernământ comunist uh, din China și premierul maghiar, fostul premier maghiar Victor Orban îl primea pe Dalai Lama în semn de protest față de regimul chinez. Anul uh, trecut însă când uh, din nou Victor Orban a revenit la putere și Dalai Lama a uh, fost în zonă, nimeni dintre oficialități nu l-a mai primit. Iată deci o schimbare rapidă de atitudine. Încă o schimbare foarte rapidă. E vorba de uh, dezvoltarea uh, băncilor uh, chinezești de dezvoltare, care deschid uh, birouri uh, până în Balcani. Iată, încă o schimbare foarte rapidă și importantă a relațiilor China-Uniunea Europeană. Deci trebuie să ne dăm seama cum să se poziționează Europa în strategia chineză și dacă ne uităm la următorul plan cincinal, Europa are un loc foarte bine definit. China vrea să devină o economie bazată pe inovație și pe creștere verde, investițiile în aceste zone în Europa cad în această sferă a preocupărilor chineze. Se achiziționează nume de mărci și firme de renume. Ați văzut Volvo, a fost preluat de către Geely. Firma chinezească. S-ar putea întâmpla uh, asta și cu alți uh, producători, iar producători chinezi de autoturisme își uh, deschid uh, fabrici uh, în Bulgaria, de exemplu. Când vorbeam despre investiții, trebuie să recunoaștem că investițiile chinezești în uh, Europa sunt uh, de dată recentă și încă puțin semnificative. într-un alt uh, raport uh, arată că uh, investițiile chinezești în străinătate vor ajunge la un trilion de dolari în, uh, până în 2020 și e vorba de piețe dezvoltate precum Europa sau uh, America de Nord, unde se fac achiziții în, industria de, în industrie de vârf. Astfel de industrii uh, se regăsesc uh, în Statele Unite și uh, Europa. O altă componentă este cea a băncilor de stat și companiilor de stat care își extind uh, activitățile, ar putea, s-ar putea ca uh, băncile chineze și autoritățile chineze să fie interesate până la urmă de uh, investiții și oportunități de investiții în sectorul bancar european, în țări precum Grecia sau Portugalia. China, cred că nu va rata această șansă. Dilema chineză pusă în termeni shakespearieni de către fostul ministru de externe Fu Ying a cumpăra sau a nu cumpăra. Oricum, dacă facem sau nu facem acest lucru, oricum vom fi arătați cu degetul și uh, statele membre din Europa deja uh, caută investitori uh, uh chinezi. Noi uh, nu ne lamentăm că China nu investește mai mult în uh, Europa, ci uh, ar trebui să ne gândim uh, cum să uh, profităm cât mai mult de această situație. Cea mai ajutătoare chestiune la ordinea zilei, criza euro și um, criza datoriilor, China a transmis uh, semnale țărilor care au probleme cu datoria externă și s-a arătat dispusă să le cumpere datoriile. Totuși, aceste negocieri sunt tratate ca secrete de stat Deci până acum China nu a uh, devenit uh, cavalerul pe un cal alb care să salveze statele uh, europene de la faliment. Deocamdată statele europene aflate în criză trebuie să apeleze în continuare la mecanismele cunoscute și la Banca Centrală Europeană. China are rezerve uh, valutare din care cumpără cele mai, uh, face cele mai sigure achiziții de uh, acțiuni pe, piața, pe piețele europene, în Germania, în Franța. În Europa există o oarecare opacitate inutilă că până și zvonurile unor investiții în uh, acțiuni publice uh, uneori sunt suficiente pentru a pune în mișcare uh, mecanismele pieței. România, Europa are spre deosebire de Statele Unite obligații de eh, transparență în legătură cu tranzacțiile financiare, spre deosebire de Statele Unite. Nu e ușor când eh, banii trec prin eh, piețe, sunt circulați prin piețe terțe, precum Hong Kongul, nu e ușor să respecti transparența, de aceea noi trebuie să milităm pentru uh, eliminarea acestei opacități. Spuneam că China are oportunități foarte bune acum în Europa, dar și Europa are șansa de a se implica în China și dacă Europa este uh, deschisă investițiilor, uh, în schimb China uh, este un stat închis. Autoritățile privesc cu neîncredere investițiile, mai ales în domenii pe care le consideră de interes strategic. Și aici se pune problema unui tratat al investițiilor care ar putea fi un instrument pentru deschiderea piețelor chinezești pentru companiile europene. China, vă spuneam, își uh, concentrează creșterea pe produse high-tech și acest lucru ar putea fi uh, benefic uh, companiilor high-tech din Europa. În Europa de azi Uh, spuneam că investițiile și fluxul, fluxul financiar este transpa sunt transparente. În China însă aceste lucruri sunt foarte uh, bine controlate de stat. Uh, China, Chinei îi se cere mai multă transparență în acest domeniu. Europa nu are o plafonare a investițiilor, uh, cum uh, este cazul, de exemplu, în Statele Unite. Un exemplu ar fi al operatorilor uh, din telecomunicații. Aici, în Belgia, de exemplu, operatorii americani au preluat un operator de telecomunicații local. acest sistem de uh, investiții nu ar trebui să fie un, uh, încă un motiv de protecționism. Haideți să... Pentru că am depășit timpul, am să mă, am să mă opresc aici. I had one more uh, little point. Mai aveam o remarcă de făcut. Îmi dați un minut? Nu, 15 secunde, spune președintele. Apropo de achizițiile publice, doream să mai spun că, la fel ca și cu investițiile Europa ar trebui să se folosească de interesul pe care uh, îl are China. Deci putem să ne amintim de proiectul de infrastructură din Polonia, unde China a câștigat uh, um, contractul. Dacă Europa dorește să aibă acces la piața uh, uh, chineză într-o mai mare măsură și mai ales la achizițiile publice, atunci trebuie să facă presiuni uh, în cadrul OMC. Folosirea tuturor acestor oportunități depinde, bineînțeles, de o, o poziție unită a um, statelor membre ale Uniunii Europene. În concluzie pot să spun că Europa are mai multă putere atunci când uh, își gândește bine acțiunile și ar trebui să dea dovadă de mai multă eficiență. Mulțumim. Acum îi dăm cuvântul domnului Antoine Brunet, președinte al AB Marché la Paris. Brunet. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc de asemenea pentru invitația pe care mi-ați lansat-o. Aș vrea doar să mă prezint. Am o carieră îndelungată de economist, am lucrat la Credit Lyonnais și la alte bănci și în acest context mi-am dat seama de faptul că comerțul exterior este un parametru major pentru o bună sănătate a economiilor și de aceea aș dori să profit de timpul pe care mi l-ați acordat pentru a dezvolta anumite puncte legate de destabilizarea comerțului exterior european de către China, care va conduce la destabilizarea finanțelor publice, care, după cum știți, este deja problema noastră din octombrie 2009 odată cu problema ajutorului acordat Greciei și alte probleme legate de datoria suverană europeană. Ceea ce le spun uh, clienților de la AB Marché este faptul că apariția unui excedent comercial chinez cu începere din 2001 a destabilizat finanțele publice din Europa și din Statele Unite. Europa și Statele Unite au suferit o degradare considerabilă a soldurilor globale începând cu anul 2001 și această degradare provine dintr-o degradare a soldurilor cu China. Începând cu sfârșitul anului 2001, a fost o corelare totală între degradarea soldului comercial al Europei sau al Statelor Unite și o apariție concomitentă a unui excedent comercial enorm în China. Și în fața acestei corelații dovedite, cine este găina și cine este oul? Pentru mine găina este strategia mercantilistă a Chinei, care, începând cu sfârșitul anului 2001 și cu integrarea în OMC, a înregistrat succese și excedente comerciale enorme, din păcate uh, foarte importante. Oul este deficitul comercial crescând care este înregistrat uh, cu începerea de anul 2001 de Statele Unite, de Regatul Unit, de Franța, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia și Germania sau țările de jos, care mențin un excedent global doar pentru că își compensează deficitul față de China printr-un excedent față de Franța și Europa de Sud resping hotărât ideea vehiculată de autoritățile chinezești cum că degradarea solturilor comerciale suferite de Statele Unite și de Europa ar proveni dintr-o derivă neașteptată a cheltuielilor lor interne. De fapt, e degradarea comerțului extern al Statelor Unite și al Europei provin dintr-un șoc brutal de competitivitate, dintr-un șoc brutal al comerțului extern pe care China l-a adus odată cu sfârșitul anului 2001. Tocmai atunci China intra, adera în OMC și la această dată ea intra în OMC blindată cu tot felul de costuri salariale uh, foarte joase și cu totul uh, inferioare celor din Europa și din Statele Unite. O dovadă, costurile salariale pe oră în uzinele din Statele Unite erau în 2004 de, 4, de 80 de ori mai mari celor din uzinele pe care le avea în China. Acesta dovedește distanța nemaipomenită între costurile salariale, care n-a mai fost întâlnită niciodată între două țări moderne distincte și care este total destabilizantă. Și cred că nu mai este nevoie să ne convingem de acest lucru. O dovadă suplimentară, totuși, dacă mai este nevoie, este recesiunea din Statele Unite și Europa de la uh, sfârșitul anului 2007. În mod normal, astfel de recesiune ar trebui să conducă la uh, redresarea schimburilor cu China și cu uh, alte state, dar nu s-a întâmplat nimic pentru că, de fapt, China continuă să achiziționeze părți de piață internațională în Statele Unite și în Europa și aceste părți de piață contribuie la faptul că China, în loc să aibă un sold uh, scăzut, are un sold uh, extern uh, practic stabil începând cu anul 2007. În fața acestei situații, țările, fie că e vorba de Statele Unite sau de țările europene, au dezvoltat ceea ce eu numesc politici conjuncturale compensatorii. De ce au fost necesare astfel de politici? Deoarece o țară care are un deficit comercial important și recurent este o țară în care o fracțiune din uh, bugetul național ajunge în străinătate și Uh, nu se cheltuie integralitatea venitului pe teritoriul național. Deci o țară care în mod regulat are un deficit comercial își va vedea procesul de uh, creștere repus în discuție și practic destabilizat, grav destabilizat. Acesta este motivul pentru care am putut constata și în Statele Unite și în multe țări europene între 2001 și 2007 apariția unor politici compensatorii. Uh, eu văd două tipuri de astfel de politici. Primul ar fi o solicitare renoită a sferei imobiliare și a doua solicitarea renoită a deficitului bugetar e recunoscut că în, printre țările care solicită uh, sfera imobiliară pentru a scăpa de recesiune ca urmare a deficitului lor comercial scăzut, există Statele Unite, dar și uh, unele țări europene, uh, cum ar fi Regatul Unit sau Spania. Toate aceste trei țări au privilegiat în perioada 2001-2007 uh, creșterile acestei uh, sfere imobiliare. Al doilea tip, solicitarea deficitului bugetar. Veți recunoaște aici țări cum ar fi Franța, Belgia, Italia, Portugalia sau Grecia, care între 2001 și 2007 și-au lăsat deficitul bugetar în derivă. Pentru că dacă nu au fi făcut astfel, probabil că ar fi ajuns la recesiune chiar înainte de anul 2007 simțiți foarte bine care este uh, problema. Cele două politici conjuncturale uh, compensatorii sunt eficiente pe termen scurt, dar nu pot fi continuate. De ce? Pentru că și una și cealaltă sfârșesc prin a ajunge la o limită dincolo de care nu mai poate fi continuată politica compensatorie respectivă. În ceea ce privește țările care au solicitat sfera imobiliară, problema acestora este că o capacitate financiară inițială a familiilor de a se lansa în sfera imobiliară uh, a fost realizată, s-au cumpărat apartamente, însă doar singurii cumpărători uh, uh, sunt cei care au făcut împrumuturi și în acest moment piața imobiliară se sufocă înainte de a cădea efectiv. Și ați constatat, acum avem o uh, foarte mare criză imobiliară, bancară și statul trebuie să intervină uh, pe lângă bănci, astfel încât să fie amortizată datoria publică. În ceea ce privește a doua metodă, cea care constă în solicitarea deficitului bugetar, Știți chiar mai bine decât mine că o țară care alege să-și mențină creșterea solicitând mereu deficitul bugetar se expune la o datorie publică din ce în ce mai grea de la un an la altul, până în momentul în care creditorii încep să se neliniștească mai ales cei externi, să se ne liniștească în legătură de, cu capacitatea returnării uh, împrumuturilor. Și în acest moment, când creditorii deci încep să se îndoiască, apare și criza datoriei publice, ca în uh, Grecia la sfârșitul anului 2009 și ca în alte țări europene, pe care prefer să nu le menționez aici. Observați deci că strategia Chinei care constă în realizarea unor excedente comerciale enorme în detrimentul Statelor Unite sau al Europei este destabilizatoare, pentru că în punctul în care am ajuns acum, în această toamnă anului 2011, ne aflăm în situația în care este imposibil să mai solicităm sfera imobiliară pentru menținerea unei creșteri onorabile, fie în Statele Unite, fie în Europa, dar nu mai este posibil nici să apelăm la datoria publică pentru că creditorii încep să facă presiuni. Statele care s-au aventurat într-o datorie publică importantă acum trebuie să facă pași înapoi. Ne aflăm deci într-o situație de destabilizare de sistem, sistemică, în care țările, Statele Unite, de exemplu, sau țările europene, continuă să uh, primească această otravă a Chinei și nu mai au posibilitatea de a-și menține politici compensatorii pe care au, le-au avut până acum. Concluzia mea este următoarea. E timpul ca țările europene să-și revină și să relanseze ideea necesității unei modificări semnificative a politicii de schimb cu China. Știți că acum în Congresul American există o majoritate care se schițează în uh, Senat pentru relansarea acestor uh, Uh, exigențe sau pretenții uh, uh, în schimburile cu China. Cred că este un moment privilegiat în care trebuie să facem și noi același lucru. Ar fi păcat ca Parlamentul European să rămână deoparte și, evident, doar în momentul în care va fi o alianță puternică între Statele Unite și Europa împotriva Chinei, vom putea obține o, un recul semnificativ al politicii acestea. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum domnul Jonathan Holslag, care este cercetător la Institutul uh, uh, pentru Studii Contemporane despre China, bazat la Bruxelles și de pe lângă Universitatea Liberă din Bruxelles. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere deosebit de importantă. Așa cum puteți să vedeți, eu am renunțat la semnul întrebării din titlul inițial al audierii, deoarece este clar pentru toată lumea că relațiile comerciale, că schimburile comerciale sunt dezechilibrate, dar poate că trebuie să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă și nu ar trebui să aruncăm toată vina doar pe China, să ne dăm seama că e vorba despre o vină împărțită. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre China ca despre un competitor pe piața comercială. Uh, China a devenit o mare națiune comercială. Apoi voi vorbi despre comerțul uh, dezechilibrat, despre această uh, răspundere împărtășită și apoi am să vă vorbesc despre mai multe scenarii. Recent am făcut un studiu despre relațiile comerciale dintre China și Uniunea Europeană și ne-am dat seama că după compararea uh, tuturor bunurilor importate și exportate, că există o diminuare a complementarității comerciale cu 36%, ceea ce înseamnă că bunurile și serviciile din China au devenit mult mai competitive decât cele din uh, Europa, cele pe care noi le exportăm. Iată uh, uh, vederea de ansamblu pe care o avem. Am făcut aceleași comparații și pentru uh, schimburile comerciale pe care le avem cu Statele Unite sau cu Canada. Și uh, raportul cu China este cel mai defavorabil Europei. Ori, China ne va ajunge din urmă și în alte sectoare care sunt strategice, precum uh, uh, medicamentele, construcția de automobile sau de avioane. Și știți că China are planuri mari pentru aceste sectoare economice, iar dacă China își va îndeplini uh, obiectivele, atunci înseamnă că va exista mult mai multă concu- concurență din partea Chinei, nu numai pe piața europeană, dar și pe piețele de sfacere din țările terțe. O foarte mică parte din avantajul competitiv al Chinei se explică prin subvențiile publice. De fapt, marea parte a um, avantajului competitiv al Chinei se explică prin distorsionările de capital și prin faptul că mâna de lucru este uh, mult mai ieftină, dar în plus există și un mediu politic stabil și apoi și o infrastructură foarte bună în China. Al doilea punct, dezechilibrul comercial. Eu cred că companiile europene mai degrabă doresc să-și ajungă în China decât uh, uh, viceversa. În acest tabel puteți să vă dați foarte bine seama care sunt fluxurile uh, de capital care ies sau intră și vedeți foarte bine ce se întâmplă la nivelul bunurilor, a investițiilor directe, a investițiilor de portofoliu. Și aici e vorba și despre uh, valoarea exporturilor. Vedeți și care este valoarea transferurilor. Deci, practic, aceste relații economice, aceste uh, uh, schimburi comerciale dezechilibrate nu uh, sunt chiar atât de dezechilibrate precum se spune. Apoi, să nu uităm uh, chestiunea uh, balanței de plăți, care este și ea dezechilibrată, deși la nivelul Chinei nu avem statistici oficiale, dar se vorbește despre o, uh, um, niște active de rezervă în valoare de 450 până la 550 de milia, milioane. În ultimii cinci ani am acumulat uh, deficitele balanței de plăți de mai multe sute de miliarde. Pare o cifră extraordinar de mare dar de fapt nu reprezintă decât 0,3% din PIB-ul Uniunii Europene. Uh, iar în ce privește rezervele, era vorba tot de miliarde de uh, dolari. Și totul se explică și prin aceste uh, industrii care și-au externalizat serviciile în China. Deci, pe ansamblu, surplusul balanței uh, de plăți al Chinei este mare, dar nu trebuie să uh, uităm contextul și nu trebuie să facem din țânțara armăsar. Cum vă spuneam încă din introducere, China nu este singura vinovată pentru acest dezechilibru. Mai degrabă este vorba despre o serie de distorsionări pentru care atât China cât și Europa se, uh, um, și-au avut partea lor de vină acest deficit nu face decât uh, să uh, se deplaseze de la anumite țări terțe în China. Colegul meu, în prezentarea sa, deja va vorbi despre atitudinea uh, mercantilă a Chinei, dar e adevărat că există două modele de creștere economică care acum și-au atins limitele în Europa a existat un deficit uh, pentru a avea uh, creștere economică, folosirea deficitului pentru a avea creștere economică, pe când în China uh, uh, creșterea economică a fost indusă prin alte tipuri de politică. Și acum vedem că în mod inevitabil avem nevoie de o ajustare făcută în comun între Europa și China pentru a face față crizei mondiale. Avem nevoie de niște măsuri în... luate la nivel european pentru a face față politicii uh, chineze, pentru că altfel nu are sens pe termen lung. Care sunt scenariile uh, pe care le-am putea avea în vedere? El ar fi cinci. Primul, să dăm voie piețelor să uh, funcționeze după propriile lor reguli, dar aici nu avem o mare marjă de manevră. Apoi, am putea să încercăm să ne uh, descurcăm și poate că Europa ar putea să adopte modelul american, respectiv să-i lăsăm pe chinezi să cumpere uh, mai multe uh, obligațiuni dacă ei chiar doresc să-și facă, să facă acest lucru. Al treilea scenariu ar fi uh, măsurile protecționiste și declanșarea unui război uh, comercial, să ne închidem piețele, dar nu cred că uh, ne îndreptăm în această direcție. În al patrulea scenariu ar fi o ajustare uh, graduală și coordonată, dar asta înseamnă că Europa va pierde deja uh, uh, mai multe din avantajele pe care le deține și noi ar trebui să sprijinim industriile pe care, care vor avea cel mai mult de suferit. Personal, cred că vom ajunge la cel de-al cincilea scenariu, să ne prefacem că încă mai putem face față, să uh, um, intrăm în panică și apoi să luăm măsuri de protecție, dar eu nu cred că astfel vom rezolva dezechilibrul. Eu cred că din potrivă vom induce și mai multă instabilitate și sentimente de teamă și reacția va fi similară de partea chineză și ei vor uh, avea o politică mai protecționistă, mai uh, na, naționalistă și își vor uh, închide piața mai mult decât în prezent. Recomandări pe care le-aș face Parlamentul European este uneori uh, interesant să menții atenția, să menții China pe, pe prim plan dar uh, nu este benefic din punct de vedere economic. Eu cred că Parlamentul European ar trebui să ceară Chinei să facă reforme și dacă noi acționăm împreună și uh, uh, dovedim Chinei că putem să luăm măsuri atunci când aceasta nu operează reforme, cred că vom, uh, ne vom păstra poziția. Și bineînțeles că putem să sancționăm China dacă aceste reforme chiar nu sunt aplicate. Președintele, uh, v-ați respectat timpul de 10 minute. Acum dau cuvântul uh, domnului de la Comisie. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I am uh, actually Seamus Gillespie. I'm. Mulțumesc. Eu sunt domnul Gillespie. Lucrez cu domnul Isticioaia, care n-a putut să ajungă astăzi aici. <clears throat> Dar aș vrea să vă mulțumesc sincer pentru a fi invitat Serviciul European de Acțiune Externă. Cred că acest lucru se întâmplă destul de rar și uh, Cred că acesta poate fi un precedent benefic. Această audiere pică la țanc pentru că problemele în discuție se referă la actuala uh, presiune economică și financiară asupra economiei globale și implicit asupra comerțului global. Audierea are uh, loc uh, în apropierea unor întâlniri importante, în curând Uh, summitul uh, Uniunea Europeană China, uh, apoi G20 la Cannes și în curând Consiliul Uniunii Europene, summitul. Este adevărat că există acest deficit între, în comercial în relațiile noastre, dar și în alte domenii, precum securitatea, de exemplu. China este un partener esențial pentru Europa dar cred că cineva spunea că nu numai în termeni uh, comerciali, uh, tabloul este mult mai complex. China uh, are o cerere masivă de materii prime și uh, noi am putea să profităm. Uh, acest lucru însă ridică prețul materiilor prime și iarăși uh, acest lucru pune probleme industriilor, industriilor noastre. Uh, E o provocare pentru cotele noastre de piață în țările terțe, o presiune asupra industriei în țări în curs de dezvoltare, precum Cambodgia, industria textilă sau în Vietnam. Tabloul deci este foarte, foarte complex și aș vrea să fac o remarcă în legătură cu ultima prezentare. Nu cred că uh, trebuie să analizăm uh, surplusul uh, bilateral uh, al Chinei, ci surplusul global pe care China a reușit să-l uh, acumuleze și implicațiile pe care le are, felul în care îl folosește. În foarte multe privințe e o provocare similară celei pe care am avut-o din partea Japoniei în anii 70-80. Uh, e clar că uh, vrem să abordăm această provocare de o manieră optimistă și uh, vrem să construim un parteneriat strategic cu China, pentru că o țară ca China ar trebui să ni se poată alătura în rezolvarea marilor probleme ale lumii, precum schimbările climatice și actuala criza economică și financiară. În același timp, vrem să abordăm uh, la modul foarte pragmatic preocupările noastre legate de relațiile comerciale. Am încercat să construim pe această bază o relație cu China de câțiva ani încoace și la summiturile precedente. Anul acesta vom încerca să consolidăm ce avem și să continuăm această construcție. De aceea vom încerca să identificăm modalități prin care putem uh, coopera cu uh, China pe mai departe, așa cum spunea cineva aici, Uh, planul național chinez, uh, planul cincinal, uh, ne dă deja câteva indicii despre căile pe care le putem lua în considerare. Trebuie să cooperăm cu China în probleme internaționale, pentru că noi credem că China are potențialul de a face mai mult pentru a încuraja progresul, de exemplu, în Burma, în Myanmar, în Afganistan, pentru rezolvarea problemei nucleare din Iran și așa mai departe. Deci ar trebui ca China să fie atrasă într-un spirit pozitiv și în aceste procese. De asemenea, dorim să încercăm să uh, convingem China să lucreze împreună cu noi la rezolvarea problemelor uh, puse de schimbările climatice. Avem în același timp o abordare foarte pragmatică în momentul de față. Accesul pe piețe și investițiile a fost menționate, dar cred că ar trebui să ne preocupe și situația drepturilor omului în China. Deci încercăm să progresăm, să promovăm această agendă, un vector pragmatic și strategic cu, și unul strategic cu China pentru uh, în vederea următorului uh, summit. Revenind la abordarea coordonată a relațiilor cu China în circunstanțele prezente, ar trebui să utilizăm acest uh, summit pentru a convinge să China să fie mai directă în uh, luările sale de poziție la G20. Situația devine foarte uh, critică. Nu e o problemă pentru uh, Uniunea Europeană să uh, facă ceva în schimbul uh, unui beneficiu, dar noi avem o cerere scăzută în consumul uh, intern. Asta se va traduce într-o uh, cerere um, mai mare la export și China va fi afectată de acest lucru, pentru că nu mai are ca acum doi ani posibilitatea de a uh, stimula economia prin investiții masive în infrastructură. Deci este și interesul chinezilor să fie mai direcți și mai uh, pragmatici în cadrul G20 și sperăm să putem convinge liderii Chinei să acționeze în această direcție uh, sigur că încercăm să reechilibrăm relațiile, să încurajăm consumul uh, intern, să asigurăm un sistem de garanții și mai e problema uh, ratei de schimb. Astea sunt uh, problemele, uh, chestiunile pe care le vom pune pe agenda summitului. Nu știm ce se va întâmpla dacă nu obținem nimic satisfăcător în urma procesului uh, de la G20 dar cred că acest lucru nu ar conveni nimănui. Unii s-au referit aici la fragmentare, la lipsa unei abordări comune din partea Uniunii Europene. Cred că acest lucru este corect. Eu am fost prezent la Consiliul Ministrilor de Finanțe uh, și cred că acolo s-a pus foarte clar problema uh, a ceea ce ne dorim să obținem de la acest uh, summit cu uh, China. Și am să mă opresc aici. Mulțumim. În cele din urmă, doamna Helena König de la Comisie, de la DigiTrade. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Comisiei și secretariatului dumneavoastră pentru a ne fi dat ocazia de a veni să contribuim la audierea dumneavoastră. Sigur, China este una dintre cele mai mari provocări uh, pe agenda comercială și e foarte interesant să auzim uh, uh, opinii în Europa, dar și astăzi aici. Cred că toată lumea e de acord că avem aceste provocări, toată lumea le cunoaște sau știe cât sunt de ample. E clar că China este un motor al creșterii economice globale și e foarte interesant că multe dintre expresiile, dintre părerile exprimate astăzi aici, din partea experților, din partea uh, Camerei de Comerț Europene din China, de exemplu, se referă la profiturile companiilor și la faptul că aceste companii se plâng și că au probleme. Pentru companiile europene, China este o sursă de profit și pentru companiile europene deja prezente în China, piața locală este cea mai uh, lucrativă. Dar, pe total, exporturile europene către China uh, au uh, crescut uh, de la un an la altul cu între 5 și 7%. Oțelul este una dintre cele mai uh, importante uh, mărfuri cerute în uh, China. Pe de altă parte, există un sentiment în rândul oamenilor de afaceri din China, dar și din afară, că nu se îmbunătățește transparența și deschiderea Chinei și nu știm cum, se va, um, cum va arăta această transparență în următorii ani. Prin prisma acestor uh, lucruri, noi am observat și alte preocupări ale companiilor. Ele au probleme de genul celor deja menționate, dar și care țin de uh, regulile concurenței, de um, o cota mare uh, parte a statului în industria chineză, de accesul la Uh, materii prime atât de pe piața globală cât și de pe piața uh, chineză, uh, ceea ce reprezintă o, o componentă de furnizare cheie pentru companiile europene. Și să nu uităm drepturile de proprietate intelectuală și protecția acestora în China. China cheltuie foarte mult pentru inovație și devine tot mai mult un centru de idei novatoare. Iar companiile europene și americane uh, doresc uh, să se adapte de la acest izvor. După cum spuneam, noi ne concentrăm în propriul nostru dialog cu China pe aceste probleme. Am făcut asta de ani de zile. Am să mă refer la zonele pe care noi le considerăm mai uh, pozitive, de, de bun augur. Uh, s-a menționat aici investițiile. E un domeniu în care putem negocia un acord. Uh, această decizie încă nu a fost luată, dar este un domeniu în care ambele părți și-au manifestat interesul și, într-adevăr, e ușor de văzut că există foarte mari oportunități uh, și în Europa și în uh, China, acum că avem o posibilitate de a negocia protejarea reciprocă a investițiilor. Uh, apoi se pune problema accesului pe piață piața europeană este mult mai deschisă și mai transparentă decât uh, piața chineză, unde există o serie de uh, restricții legate de catalogul de investiții. Păi, e un fel de listă a domeniilor în care chinezii doresc investiții. Mai există uh, și diverse restricții legate de înființarea societăților mixte și în privința uh, Uh, eliberării de uh, licențe. Uh, toate aceste lucruri ar putea fi luate în considerație dacă până la urmă ajungem să negociem acel acord privind investițiile bilaterale. Chinezii ar trebui să ne dea mai multe posibilități companiilor europene de a investi în China. În mod tradițional, China nu a negociat uh, acorduri de investiții care să uh, includă și prevederi privind accesul la piață. Este o chestiune foarte greu de negociat și am, uh, ar trebui să ajungem întâi la un acord informal, pentru că ar fi foarte greu să prevedem că Europa să devină parte, să fie de acord cu un acord uh, de investiții care să nu asigure accesul pe piață. O altă zonă cu potențial mare de creștere este cea a serviciilor. Din acest punct de vedere, schimburile dintre uh, Europa și China s-au situat la 16 uh, miliarde de euro din, din China către Europa și 20 de milioane de, de miliarde de euro dinspre China spre Europa. Deci avem un mic surplus, dar suntem departe de nivelul pe care China îl are cu Statele Unite, unde uh, raportul este de 131 la 125 de miliarde. Aici mai avem foarte multe posibilități de a extinde relațiile și uh, cred că și planul cincinal chinez a identificat acest sector ca având uh, un potențial uriaș de creștere. Dacă este să mai vorbesc despre alte chestiuni controversate și dificile, am văzut uh, foarte multe uh, evoluții și discuții recent despre implementarea EPR. Companiile sunt protejate și așa este și normal să fie potrivit legilor, dar cred că va fi un proces lent și care va lua ani de zile înainte de a fi finalizat. Este în interesul Chinei să aibă o asemenea protecție solidă și China este de acord. Însă, Cred că partea chineză ar trebui să uh, facă progrese mai rapide, pentru că altfel va fi în detrimentul lor. Și este important și atunci când uh, se investește mult în politica de uh, cercetare și inovare, pentru că dacă uh, tot ceea ce ține de drepturile de autor, de drepturile de proprietate intelectuală nu este bine pus la punct, atunci nu ești sigur că aceste uh, inovări sunt protejate. S-a discutat și despre achizițiile publice. Trebuie să știți că există multe achiziții publice care nu se desfășoară potrivit uh, Uh, legilor votate de uh, guvern. Și de asemenea există multe tranzacții care se fac în afara oricărui drept contractual. Deci noi vrem să fim siguri că avem uh, același acces pe piața Chinei precum companiile autohtone, pentru că așa se întâmplă lucrurile pe piața europeană. Ultimul aspect subvențiile și uh, uh, protecția exporturilor. Am încercat din răsputeri să avem un dialog structurat cu partea chineză. Este un domeniu foarte sensibil. Directorul General pentru Concurență este competent de subvenții, pe când în China foarte multe organe și organisme se ocupă de subvenții și tocmai de aceea dialogul este uh, greu de, de purtat, de înfirpat. Există un nivel foarte ridicat de subvenționare în China și există diferite tipuri de uh, uh subvenții și de finanțări uh, uh, publice. Noi nu spunem că toate subvențiile uh, sunt uh, bune de anulat, dar ne dorim să existe uh, un teren prielnic pentru o, o concurență loială. Vom continua să evocăm toate aceste puncte în discuțiile cu partenerii noștri din China, cu atât mai mult cu cât ele sunt și în interesul Chinei. Acum economiile noastre sunt atât de interdependente încât suntem obligați să avem uh, pe ordinea noastră de zi toate aceste uh, aspecte și să încercăm să le soluționăm. Foarte bine spune președintele. Uh, acum dăm cuvântul uh, membrilor comisiei și începem cu domnul Jado din partea Verzi. Uh, monsieur Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea oratorilor care ne-au prezentat puncte de vedere extrem de interesante nu întotdeauna liniștitoare, uh, ținând cont de întotdeauna liniștitoare, nici măcar când i-am ascultat pe reprezentanții instituțiilor europene. Eu înțeleg că am avut cu Japonia un șoc de competitivitate, un șoc de inovație sau de productivitate, dar comparat cu acest șoc cu Japonia, șocul cu China ne lasă și mai surprinși pentru că este un șoc de model, un șoc de model economic, social, demografic, democratic chiar. Cred că astăzi unul dintre motivele deficitelor pe care le constatăm, nu uh, integral, dar unul este absența de uh, democrație în această țară. Cred că ansamblul uh, protecției sociale nu este în beneficiul lucrătorilor chinezi. Trebuie să avem curajul, inclusiv în instituțiile noastre, să spunem adevărul din acest punct de vedere. Acesta nu înseamnă că Europa n-ar avea responsabilități. În prezent, absența politicilor industriale europene nu ne permite să știm care sunt obiectivele noastre, care ne este strategia de inserție la nivel mondial care sunt relațiile cu țări mari, precum ar fi China. Un al doilea handicap observăm faptul că Europa a căzut în capcană și anume are relații pluri și bilaterale cu China în loc să aibă o relație uh, simplă cu China, o relație Europa-China de fiecare dată când vorbim despre capitaluri, uh, sunt 10 miliarde într-o parte, 15 într-alta și fiecare președinte este mulțumit să spună la televizor că are un contract de 10 miliarde cu China, deși în același timp a avut și 30 de miliarde de deficit comercial. Practic nu există strategie europeană coordonată legată de relațiile cu China. Chiar și președintele nostru, domnul Sarkozy, care uh, dintr-o dintr-un licăr de lumină face un soare întreg, nu are o strategie uh, foarte clară în acest domeniu. Sunt uh, neliniștiți, doamnelor și domnilor, că Europa sau serviciile externe ale acestea au o viziune atât de optimistă în legătură cu viitoarele negocieri care vor avea loc în cadrul G20. Mie mi se pare că avem o miză majoră la nivel european și anume trebuie să considerăm că din momentul în care suntem prima piață mondială, suntem de asemenea și prima incintă în care se elaborează și se instaurează un anumit număr de norme. Am făcut asta cu proiectul RICI, nu văd de ce astăzi Europa din moment ce afișează un voluntarism puternic în legătură cu negocierile multilaterale, domeniul social, climat, drepturile omului, toate subiectele legate de multilateralism, de ce alte țări care nu fac aceste alegeri, respectiv alegerea multilateralismului, nu văd deci de ce Europa nu ar decide să condiționeze schimburile sale uh, cu aceste obiective, cu obiectivele sale legate de mediu sau de norme sanitare sau sociale. Astăzi, cred că în tabăra europeană trebuie să ne punem cu adevărat întrebarea următoare. Cum poate fi condiționat accesul la piețele noastre, dat fiind că reciprocitatea despre care tot vorbim nu va schimba în mod fundamental lucrurile. S-a spus într-una dintre prezentări că Uh, au fost câștigate părți de piață în Polonia. Oare reciprocitatea pe piețele publice va conduce la faptul că uh, europenii, muncitorii europeni vor ajunge în China să construiască drumul? Nu cred. Dar nu este vorba doar de o problemă de reciprocitate, pentru că în dărătul acesteia sunt schimburile, schimburi între două continente care pot să aibă obiective comune în legătură cu politicile de mediu, resurse naturale, uh, să aibă dezbateri cinstite în legătură cu tot ceea ce înseamnă modele. În concluzie, domnule președinte, relația cu China, evident, nu trebuie să fie doar una de defensivă, Uh, în legătură cu mediul, cu siguranța economică sau a resurselor. Europa, ca și China, sunt niște continente sărace. Ar trebui să avem adevărate parteneriate industriale, parteneriate de inovație, începând din momentul în care Europa ar avea curajul să vorbească despre resurse, nu doar despre exploatarea resurselor în China, ci și în Africa și în alte țări. Mulțumesc! Now, Winkler from... Mulțumim, dau cuvântul domnului Iuliu Winkler de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările care au fost uh, foarte interesante. Aș vrea să încep prin a spune că <clears throat> sunt puțin dezamăgit în legătură cu titlul acestei dezbateri pentru că dezechilibrul comercial dintre UE și China este o formulare destul de îngustă. Ar trebui să vedem care este imaginea de ansamblu. Acest dezechilibru comercial este un motiv un motiv uh, sau un pretext pentru uh, uh, dificultățile din relațiile bilaterale. Sigur că vedem clar potențialul acestor relații, dar și limitările. Există probleme foarte vechi care pur și simplu nu pot fi trecute cu vederea. Cred că una dintre problemele pe care le avem eh, reprezintă un grad eh, insuficient de cunoaștere reciprocă. Știm noi ce se întâmplă în China, știu chinezii cu adevărat ce înseamnă eh, Europa. S-au făcut paralele între planul cincinal chinezesc și strategia europeană pentru 2020. Eu cred că e o capcană în care am căzut. Sigur, folosim aceleași Uh, cuvinte, când formăm propoziții, când uh, stabilim uh, scopuri și obiective strategice, dar asemănarea se oprește aici. Sunt doar cuvinte și aceste cuvinte nu înseamnă același lucru în documentele noastre. Nu definesc aceleași obiective. Deci ar trebui o mai bună înțelegere și o mai bună cunoaștere. Și în primul rând cred că ar trebui să um, creștem gradul de înțelegere și de cunoaștere reciprocă. În al doilea rând, trebuie să aprofundăm parteneriatul pe ansamblu și să construim un parteneriat strategic real, dacă dorim să construim un astfel de parteneriat. Pe urmă, știu că sună naiv, dar cred că există această posibilitate și ar trebui să încercăm să uh, exploatăm complementaritatea și nu să uh, răspundem la provocarea competiției, concurenței. Au fost câteva scenarii prezentate aici. Sigur că trebuie să evităm protecționismul și războaiele comerciale. Ar trebui să ne bazăm pe cooperare și să construim pe baza înțelegerii comune a faptului că atât China cât și Europa trebuie să lucreze în primul rând să se concentreze asupra propriilor uh, dezechilibre interne și odată rezolvate acestea, cred că s-ar putea rezolva mai ușor și dezechilibrul din relațiile noastre comerciale bilaterale, ceea ce ne trebuie este o coordonare bilaterală mai eficientă și, bineînțeles, asta uh, atât în cadrul uh, G20 cât și în uh, cadrul relațiilor bilaterale și abia apoi am putea să ne gândim la construirea unui drum comun. Mulțumim! Paul Murphy, acum de la GUE. Thank you, President, and thanks to all the... Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri. Am o întrebare despre economia din China, despre condițiile de lucru și salariile din China. Eu am constatat, la fel cu toată lumea, rata exponențială a creșterii economice din China și faptul că au reușit să reziste foarte bine în aceste vremuri de criză mondială. Și ei au evitat problemele cu care se confruntă economiile europene, au evitat apariția unor bule speculative. Mi-amintesc cum un în urmă se vorbea despre o, un, uh, um, o, o, balon speculativ în comerțul cu usturoi în China, dar acest fenomen a dispărut uh, destul de repede. Se vorbea despre o creștere cu 140% în anumite regiuni ale Chinei și în, în uh, Beijing cu până la 800% când citești aceste articole și au tot fost asemenea articole în ultimii 3-4 ani, uh, îți dai seama cum uh, evoluează uh, piața din China. Da, în China a rezistat 640, 64 de milioane de case și apartamente nelocuite din cauza creării acestor uh, baloane speculative și totul se desfășoară pe o scară mult mai largă decât într-o țară precum uh, Irlanda. Într-un anumit moment uh, și în China aceste bule, aceste baloane speculative vor explodea și ne putem întreba care vor fi consecințele. Apoi o altă întrebare apropo de salarii și despre avantajul competitiv pe care îl are China având în vedere nivelul scăzut de salarizare al uh, forței de muncă. Este o chestiune crucială, atât pentru costul producției, pentru uh, firme, ci și pentru faptul că cererea de pe piața muncii nu este aceeași în China precum în Europa din cauza acestui cost scăzut al uh, mâinii de lucru. Au existat mai multe studii despre multinaționalele um, europene care, deși erau implantate în China, preferau să facă apel la, la uh, subcontractori. În multe din aceste uzine există condiții de lucru asemănătoare cu cele din secolul XIX în um, Europa și sunt obligați să facă ore suplimentare în șir pentru a-și asigura uh, uh, uh, un, salariu de mizerie cu care să poată să supraviețuiască. Sunt nenumărate asemenea statistici care te lasă gură cască. De exemplu, Apple, care fabrică faimoasele iPhone, în China, deci dintr-un preț de 600 de dolari pentru un model recent de iPhone, numai 5,60 de dolari sunt pentru mâna de lucru și vreo 300 și ceva de dolari reprezintă, reprezintă profitul. Nu numai corporațiile uh, chineze sunt implicate aici, dar și uh, multinaționalele occidentale care, bineînțeles, că profită de această um, uh, mână de lucru foarte ieftină și de acești muncitori care au foarte puține drepturi. Mulțumim! Acum dăm cuvântul uh, raportoarei noastre, Maria Dusarnes, pentru că nimeni altcineva nu a mai cerut să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș mai întâi să mulțumesc tuturor secretariatului Comisiei noastre INTA, care a realizat foarte bine legătura dintre grupuri. Apreciez de asemenea intervențiile uh, persoanelor venite din exterior. Mulțumesc fiecăruia în parte. Aș vrea să reiau doar uh, câteva puncte care m-au marcat în mod deosebit. Evident, după cum ne-a spus uh, domnul Brune, legătura între deficitul comerțului extern și deficitul finanțelor publice și problemele care apar în termen de creștere pentru Europa ne pot neliniști, dar cred că există un mare adevăr în aceste afirmații. Este extrem de important, fundamental să găsim un echilibru între aceste schimburi care astăzi sunt total dezechilibrate, cel puțin cu China. Acesta ar fi un prim punct. Apoi toată lumea a vorbit despre problema reciprocității. Vorbim mult despre acest lucru. Dacă Uniunea Europeană ar vorbi cu o singură limbă sau într-un singur mod despre această problemă, ar fi foarte bine. Piața europeană este mult mai deschisă decât cea chinezească. Avem o problemă de acces la piața chineză, avem o problemă de acces la uh, cumpărarea de părți de piață din China. Uh, Trebuie de asemenea să fim atenți la faptul că pe piețele chinezești cele mai inovante este o strategie chinezească, o strategie chinezească pe termen lung. China nu este neapărat o țară democratică, pentru că aici statul poate să ia decizii pentru o perioadă de 50, 60 sau 70 de ani și în toate sectoarele de vârf unde uh, se implementează tehnologia noastră, brevetele noastre, dar care nu ne deschid porțile pentru aceste sectoare care sunt ale inovației. Și acest lucru ar trebui să se schimbe. În ceea ce privește investițiile străine, s-a vorbit deja, sunt extrem de limitate în sectoarele strategice chinezești. Europa trebuie să aibă un răspuns la investițiile chinezești care urmează a fi făcute uh, în Uniunea Europeană. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, nu am vorbit foarte mult despre acest lucru, dar este o problemă esențială. Eu cred că dacă Uniunea Europeană nu își păstrează avansul pe care îl are în prezent în ceea ce privește brevetele, invențiile, tehnologiile sau inovațiile, vom avea probleme foarte mari în viitor. Nu există niciun contract semnat în China de o mare întreprindere europeană în sectoarele inovante, fără să fie și transfer de tehnologie. Adică aceasta face parte dintre clauzele impuse de chinezi întreprinderilor europene. Trebuie să ne gândim mai mult, să analizăm mai mult această problemă legată de cumpărarea de brevete și transferul tehnologic. S-a vorbit uh, relativ pe scurt, dar voi vorbi mai mult și în raport, despre accesul la materii prime. Uh, și aici există un comportament chinez care nu prea ne convine. Uh, în ceea ce privește imitațiile, proprietatea intelectuală, evident că trebuie să facem propuneri cât se poate de concrete. Există apoi problema monedei. Nu ne aflăm într-o concurență loială atunci când ne raportăm la moneda uh, chineză. Acestea sunt câteva elemente, câteva puncte despre care s-a vorbit în această după-amiază și care vor fi uh, reluate în raport. Există o întrebare importantă, mulți dintre cei care au intervenit au spus-o. Avem o responsabilitate comună. Cred că este extrem de important ca exigențele noastre, cerința privind o politică egală și mai voluntaristă față de China să uh, fie acceptată de toată lumea. Eu voi încerca să introduc această idee în raport și oricum trebuie ca aici, în Europa, să uh, facem mai multe. Politica industrială a Europei nu este foarte sănătoasă în ceea ce privește politica de mediu, de exemplu, sau investițiile, inovația, tehnologiile de vârf. Uh, nu, dacă nu luăm anumite decizii, schimburile va fi, vor fi din ce în ce mai inegale. Va trebui să încercăm să impunem o relație echilibrată cu China și cu chinezii, pentru că altfel uh, lucrurile nu vor sta foarte bine. Va trebui să uh, procedăm uh, la nivel bilateral în acest fel. În același timp, raportul foarte interesant prezentat uh, uh, în fața noastră și care a fost realizat acum câteva săptămâni, vorbește despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite, unde există un organism capabil ca în orice moment să spună care este partea de datorie suverană uh, Uh, lucru care nu este posibil în Europa. Am pus uh, această întrebare în Europa acum șase luni, uh, pentru că citez iar în fiecare dimineață și m-am întrebat care este datoria suverană și nimeni n-a știut să-mi dea un răspuns la această întrebare. Pe, nu putem să continuăm așa. Dar cred că trebuie să facem propuneri și în acest domeniu. Astăzi, poate că investițiile chineze nu sunt chiar atât de importante, dar peste 50 ani vor fi și ca în Statele Unite și noi va trebui probabil să găsim, să inventăm un instrument care să ne spună într-un mod cât se poate de transparent cum se fac investițiile în sectoarele strategice. Dacă americanii pot să facă acest lucru și europenii pot. Și în concluzie, domnule președinte, cred că este extrem de important, cum, au spus, cum a spus unul dintre antevorbitori, să condiționăm schimburile de respectarea anumitor norme și anume unele produse care ajung în Europa să respecte normele europene. Produsele chinezești, despre ele este vorba. Va trebui să avem un nou cadru cu norme Uh, sanitare și de mediu obligatorii în cadrul multilateral și voi face o propunere în această direcție. Și în fine, ultimele cuvinte, cu toții ați spus că avem nevoie de o politică voluntaristă, avem nevoie de o Uniune Europeană unită și fermă. Astăzi avem o strategie uh, care a fiecărui uh, stat membru, dar ar trebui să avem o strategie comună și, în fine, în concluzia concluziei, și pentru toți experții care sunt aici, pentru parlamentarii care suntem noi, o întrebare. Nu trebuie să uităm că dacă există un subiect care ne preocupă pe noi și opinia publică europeană, este tocmai cel al schimburilor cu uh, China. Vă mulțumesc pentru atenție. Let's open final stage of this. am ajuns la ultima etapă a acestei audieri. Revenim la oaspeții noștri și am să le dau cuvântul în aceeași ordine. Doamna Șucrun, avem timp limitat la dispoziție pentru câteva remarci uh, de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte de data asta în franceză. Vreau să spun că împărtășesc observațiile făcute de către diversi deputați și mai ales uh, ceea ce a am constatat și noi la uh, redactarea acestui raport, și anume lipsa unei unități la nivel european, un lucru extrem de important, de vreme ce de partea cealaltă există o politică industrială chineză clar definită, planificată și un voluntarism real. Iată un exemplu uh, pe care europenii uh, trebuie să urmeze. În ceea ce privește șocul modelelor, de fapt, noi facem comerț cu China, nu am făcut cu Japonia la vremea uh, respectivă, în anii 70-80, dar este greu de uh, cunoscut modelul uh, chinez dacă nu avem publicații din care să ne inspirăm, dacă mediul de afaceri și piețele sunt opace. S-a mai spus aici s-a mai vorbit despre absența absența unei unui cadru uh, reglementat internațional al pieței muncii din China. Domnul Parelia, mulțumesc. Uh, am câteva scurte comentarii. În primul rând, divizarea între statele membre ale Uniunii. Serviciul de acțiune externă a fost uh, am făcut un studiu enumerând uh, diversele um, și am actualizat un raport care uh, enumeră atitudinile, statelor membre în raport cu China. Îi mulțumesc doamnei uh, de Sarnes pentru a fi remarcat faptul că Europa nu are acum o uh, um, o, o evidență a uh, părții din datoria suverană a statelor membre preluată de uh, China. Acest lucru ar putea fi utilizat de China mai târziu în uh, diplomația internațională pentru a câștiga teren și ar putea avea uh, efecte asupra relațiilor bilaterale. Și încă ceva, într-una din prezentări s-a vorbit despre faptul că subvențiile chinezești nu distorsionează în mod uh, substanțial prețurile de pe piața chineză și exporturile. Asta este straniu, pentru că dacă Europa Uh, ar comanda un studiu pe această temă la nivel european, uh, acesta ar uh, arăta și ar demonstra um, exact contrariul. Însă acest lucru se explică prin faptul că în China trebuie scăzute costurile utilizării mijloacelor fixe. Acum, domnul Bruni. Da, aș vrea să profit de aceste câteva minute care îmi sunt acordate pentru a protesta oarecum împotriva ideii că China ar fi motorul economiei mondiale, cum a spus cineva de la comisie înainte sau după mine, nu mai știu. Cred că motorul este de fapt format din țările care suferă de acest deficit comercial din cauza Chinei. Motorul sunt Statele Unite și Europa, iar China parazitează creșterea noastră, progresul nostru, pentru că uh, are exporturi mult mai mari decât importurile noastre și ne dă o creștere extrem de slabă. Uh, după intrarea Chinei în OMC în 2001 a avut loc o scădere a creșterii atât în Statele Unite și, cât și în uh, zona euro, în țările G7 și nu este o întâmplare. Aceasta pentru că deficitul reînnoit uh, Uh, față de China penalizează extrem de grav creșterea sau progresul în țările europene. Îmi aduc aminte de vremea când Japonia ne punea aceeași problemă. Spuneam că Japonia este motorul economiei mondiale. Uh, eu eram împotriva acestei idei chiar și atunci. Un alt punct asupra care aș vrea să intervin, s-a vorbit foarte mult despre multilateralism. Mie mi se pare că în prezent China este atât de puternică în forurile internaționale încât ar trebui să recunoaștem în incinta Parlamentului că este absolut necesar să facem o alianță mai puternică cu Statele Unite pentru a ne opune Chinei. Vă reamintesc summitul de la Seul în octombrie sau noiembrie 2010 uh, când Statele Unite uh, vorbeau despre Ioan, în ultimul moment Germania uh, a pus piedici în jocul american și am pierdut ocazia de a obliga China să aibă un recul în ceea ce privește politica monedei naționale Ioanul. Cred că ar trebui să facem eforturi conjugate în cadrul G7 pentru a pregăti, pentru a acționa împreună în forurile uh, de tipul G20. Holslag. Mulțumesc, domnul Hoslag. Acum vă mulțumesc, domnule președinte. Patru lucruri pe care le-am reținut. Mai întâi ce a spus domnul Murphy, și anume că China și-a atins limitele de creștere economică. Uh, peste toate există aceste bule speculative, o supracapacitate, deci eu sunt convins de faptul că există un, o limită dincolo de care uh, creșterea economică în China nu mai este posibilă și trebuie să ținem cont de acest factor. Apoi, și eu cred că uh, statul dă înapoi. Nu mai există atât de multe credite la export în China și de asemenea uh, și au mai puține credite pentru firmele de stat și pentru finanțarea consumului intern iar partea sectorului privat a uh, crescut. Și sunt convins că această tendință se va continua, uh, va continua, mă și în următorii ani. Apoi o altă remarcă a domnului Jadot a vorbit despre niște modele care uh, se bat cap în cap. Și dumnealui nu era de acord cu comparația făcută cu Japonia. Eu cred că este vorba despre două modele care au evoluat la viteze diferite eu cred că Uniunea Europeană nu ar trebui să se concentreze atât de mult pe diferențele dintre cele două modele, ci mai degrabă, în următoarele decenii, ar trebui să se gândească cum poate să opereze modificări pentru a se îndrepta în direcția cea bună. Și apoi, în ce privește naționalismul, eu cred că din ce în ce mai des Europa se va confrunta cu această uh, um, situație în care țările uh, emergente, țările în curs de dezvoltare se vor alia pentru a ține piept minorității statelor uh, foarte dezvoltate și atunci va trebui să avem o adevărată strategie pentru că riscăm să devenim irelevanți. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat la această uh, discuție de actualitate foarte animată despre relațiile comerciale cu China. Vreau să mulțumesc din suflet invitațiilor noștri care ne-au acceptat invitația și ne-au uh, dat ocazia să profităm de experiența dumnealor și de ideilor lor. Thank you all. And... Și mulțumesc și doamnei raportor care a avut ideea acestei audieri. Let's move to... Let me say goodbye to our guests. And without uh, any break. Și fără să facem vreo pauză, spune domnul președinte, că sunt obligat să facem uh, o scurtă pauză. Rog pe toată lumea care dorește să părăsească sala să o facă cât mai repede. Please. Our proceedings are not yet concluded. Încă nu am epuizat punctele de pe ordinea de zi. Trebuie să continuăm.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 May I ask you to stop the conversation in this room? Thank you. Let's resume. Președintele, haideți să ne reluăm discuțiile. Punctul 17. Modificarea regulamentului numărul 617 per 2009 al Consiliului de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară din Statele Unite ale Americii și Canada. Este vorba despre un acord care ne va permite să punem capăt uh, sancțiunilor pe care le aplică Canada și SUA din cauza faptului că importurile de carne de vită cu hormoni sunt interzise în Europa. Și îi dau cuvântul mai întâi doamnei raportor. Rohol. Dank, Herr Vorsitzende, sehr geehrte Kollegen. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este vorba despre o procedură juridică în ceea ce privește contingentele tarifare de import de carne de vită de înaltă calitate. Este vorba totuși despre ceva care este extrem de important din punct de vedere politic, pentru că e vorba despre un conflict în legătură cu carnea de vită cu hormoni între Statele Unite și Canada, pe de o parte, și uh, Uniunea Europeană, de cealaltă parte. Îmi aduc aminte, mm, sunt de multă vreme în Parlament, că ani de zile fiecare uh, a încercat să uh, tragă lucrurile înspre partea lui. Robert uh, confirmă acest lucru. În ceea ce privește contingentele tarifare autonome, 48.000 de, de tone ar permite Statelor Unite și Canadei să retragă sancțiunile. Aceasta se referă doar la carnea netratată cu hormoni. Atenție, noi nu dorim carne de vită cu hormoni și această poziție a noastră nu se va schimba. Este vorba deci despre un compromis. Un compromis care e în același timp un semnal în ceea ce privește relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Consider că avem nevoie de voință politică de ambele părți ale Atlanticului și această voință politică va permite să obținem avantaje nete de ambele părți în viitor. Eu consider că noi avem responsabilitatea să luptăm împotriva acestor conflicte uh, existente. Vom vorbi uh, în curând uh, în plenară și de alte aspecte și de asemenea și în anii care vor uh, veni. Cred că litigiile pot fi rezolvate și barierele în calea schimburilor pot să dispară. Cred de asemenea că avem un semnal legat de posibilitatea de a avansa în schimburile transatlantice uh, și asta cât mai repede posibil. Evident, sunt favorabilă acestei posibilități. Sunt favorabilă creării contingentelor tarifare autonome pentru carnea de vită de calitate, pentru că avem aici uh, um, dispoziții, prevederi care sunt în avantajul ambelor tabere și mă bucur de activitatea pe care am avut-o cu ceilalți raportori, cu celelalte comisii implicate în uh, acest dosar. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Let's listen to the other people, starting maybe with the... Da, dăm acum cuvântul raportorilor din umbră, mai întâi domnul Cutaș de la Socialiști. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte. Așa cum a spus și raportorul, cred că într-adevăr disputa privind carnea de vită tratată cu hormoni dăunează atât economiilor Statelor Unite, Canadei, cât și celei europene prin impunerea practic de sancțiuni tip carusel. De aceea salut ajungerea la un memorandum de înțelegere între Uniunea Europeană și Statele Unite, precum și între Uniunea Europeană și Canada, și consider că finalizarea acestora la timp este în interesul producătorilor europeni. Așa cum știm, economiile Uniunii Europene și Statele Unite însumează aproape jumătate din PIB-ul mondial, iar parteneriatul transatlantic este vital pentru economie, comerțul și locurile de muncă europene, iar disputele comerciale practic îngreunează această cooperare. Consider totuși că sunt câteva aspecte de care trebuie ținut cont și, aș, și sunt interesat uh, uh, care este poziția Comisiei Europene. Trebuie văzut în primul rând care este impactul exact al actualelor sancțiuni comerciale, și care va fi impactul creșterii cotei privind importul de carne de vită de calitate superioară pe piața europeană, astfel încât anumite regiuni europene să nu fie afectate mai mult decât altele. De aceea aștept în continuare și poziția uh, Comisiei Europene, precum și poziția colegilor. Sunt curios, având în vedere că doar prima dezbatere. Mulțumesc! Thank you, Robert Sturdy from ECR. Mulțumesc, domnul Sturdy de la ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus Godliv și domnul Cutaș. Trebuie să ne gândim foarte bine cum va fi implicat acest memorandum de înțelegere. Aici vorbesc în calitatea mea de fost președinte al Comisiei uh, pentru uh, creșterea animalelor din uh, Regatul Unit. Deci știu foarte bine care este problema. Eu, personal, înțeleg poziția comisarului și mai știu că a existat o delegație din partea Comisiei Agri la, în Statele Unite pentru a ști dacă acest status quo putea să fie menținut și ministrul de agricultură, secretarul de stat pentru agricultură, mă scuzați, din Statele Unite, a făcut această propunere de crearea unui contingent tarifar pentru carnea de vită de calitate superioară. Și Congresul American a acceptat această idee pentru a pune capăt disputei. Și așa cum a spus și uh, colega Godliff, este vital să avem în continuare garanția că nu va intra de carne de vită tratată cu hormon de creștere pe piața europeană. Din păcate, riscăm să avem un efect advers cel al uh, dubiilor consumatorilor față de uh, carnea de vită din aceste origini. Eu cred că uh, Uniunea Europeană are intenții bune, dar trebuie să ne gândim cu adevărat la impactul acestor măsuri, cum spunea și domnul Cutaș. Mulțumesc acum domnul Jose Bove din partea verzilor. Cred că această dezbatere este extrem de importantă și trebuie replasată în contextul specific. E vorba despre o decizie a Uniunii Europene de a interzice hormonii și uh, cu ceea ce s-a întâmplat în 96, crearea OMC și așa mai departe, uh, panelul între Statele Unite, Canada și Europa Uh, se referă tocmai la această problemă. Ne aflăm în acest cadru, în acest context. Există un al doilea element în afara cadrului general, ceea ce s-a întâmplat după, respectiv sancțiunile pentru 60 de produse europene care au fost sancționate timp de 10 ani, fiind refuzate la uh, export. Acest refuz a fost, uh, cred eu, foarte bun pentru că într-un cadru european s-a menținut specificitatea producției. E foarte bine să reamintim acest cadru pentru ca să putem observa că am ieșit din acest dosar. Efectiv, Comisia uh, ne-a prezentat elemente pozitive. Ultimele produse care au fost uh, supraimpozitate nu vor mai fi uh, începând cu anul și n-au fost începând cu anul 2011. Avem o garanție a Comisiei pentru că o dezbatere privind importul n-ar avea sens dacă ne aflăm tot în cadrul sancțiunilor pentru conflicte de acest tip. Uh, n-am făcut încă o verificare, dar ar trebui să o fac. Cred că putem să dezbatem în cadrul acestui raport definiția pe care o dăm calității foarte bune, care este trasabilitatea acestei calități și ce, despre ce contingente vorbim, pentru că să fim atenți, să nu deschidem ușa unei a doua dezbateri pe care am putea avea peste câteva luni privind importurile de carne de calitate superioară care vin din Mercosur. Deci să fim atenți să nu intrăm într-un sistem care să modifice radical raportul între producția locală europeană, respectiv logica deschiderii uh, piețelor. Să ținem cont de această problemă de echilibru. Yes, uh, is Mr. Flavio Coturni. Flavio Coturni de la DG Agri va vorbi în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că contextul acestei propuneri pe care o aveți în față a fost explicat foarte bine. E vorba de o chestiune care datează din sfârșitul anilor 90, când uh, acest uh, Uh, această dispută a fost uh, declanșată de către Statele Unite și de mult uh, tot discutăm. În 2009, în sfârșit, am ajuns la un acord cu Statele Unite care a fost completat atunci cu un acord cu Canada. Acest acord a fost într-adevăr unul de succes pentru că a permis Uniunii Europene să păstreze embargoul asupra cărnii de vită cu hormoni și în același timp să plătească compensații pentru a elimina totuși, pentru a favoriza totuși importurile de carne de vită. Am convenit cu Statele Unite și Canada trei pași de implementare a acestor acorduri și propunerea pe care o aveți în față este de a intra în faza a doua în care va exista o creștere a cotelor în schimbul scăde, în schimbul eliminării sancțiunilor din partea Statelor Unite, unde de fapt ce s-a întâmplat a fost că și cu asta a răspuns și domnul Bove, sancțiunile au fost ridicate, pot să vă confirm, Statele Unite au ridicat aceste sancțiuni cu mult timp înainte față de termenul prevăzut deci 100% din uh, măsuri au fost retrase de la 1 august 2012. Uh, Aceste sancțiuni au fost retrase. Deci 100% cu 30 de luni înainte. De fapt, ele trebuiau retrase anul uh, viitor, dar ei au făcut-o din ianuarie anul acesta. Canadienii au implementat și acordul, au retras toate sancțiunile deci nu se mai aplică, exporturile noastre uh, curg uh, mult mai fluent uh, în Canada. De partea noastră, sigur că trebuie să facem și noi ceea ce ne-am angajat, să implementăm și să ne angajăm la punerea în aplicare a acestui acord și de aceea trebuie să-l aprobăm. Avantajul acestui acord sunt evidente pentru toată lumea, nu numai în termeni comerciali, pentru că rezolvăm această dispută cu Statele Unite, ci are și consecințe, cred că raportarea a spus, asupra uh, ansamblului relațiilor comerciale cu, statelor, cu Statele Unite. Am văzut din uh, negocierile la acest uh, acord că a existat o atitudine mult mai pozitivă din partea autorităților americane uh, ei uh, au dat uh, uh, dovadă de bunăvoință ridicând sancțiune cu 13 luni înainte de termenul prevăzut. Deci, iată, acordul deja este practic uh, în vigoare. Impactul importului acestei cărni de vită de carne superioară în această privință trebuie să vă spun că sancțiunile au avut un impact uh, substanțial care merge dincolo de Cuantificarea făcută de panel atunci 410 uh, milioane de dolari, 110 milioane de dolari uh, americani. Nu s-au luat în considerare toate efectele acestor sancțiuni pentru că au existat um, efecte pe tot parcursul lanțului de uh, producere. S-au afectat de asemenea relațiile comerciale în ansamblul lor cu Statele Unite. Deci dacă luăm în considerare și efectele comerciale și efectele politice, este clar că a existat, au existat consecințe substanțiale pentru piețele noastre. Dacă ne uităm în detaliu, toate țările lovite în Europa de aceste sancțiuni, de la uh, producătorii de porc, uh, vin, uh, păsări, brânzeturi, ales brânza Roquefort, care a fost uh, a riscat o creștere a sancțiunilor de la 100 la 300%. Ia, vorbim despre uh, sume semnificative pentru acești producători. Iar uh, în ce privește carnea de vită de care vorbim, cota va fi undeva puțin peste 48.000 de tone, ceea ce nu va afecta piața cărnii de vită de calitate din Uniune. Am analizat uh, situația pieței, am monitorizat uh, piața timp de un an și jumătate și nu am observat să fie vreun efect pe piață pentru că e clar că dimensiunile, volumul acesta de 48.000 de tone nu este de natură să pună în pericol eh, sau să dezechilibreze cumva piața. Comisarul Cioloș a pus uh, înainte de uh, uh, vacanța de vară problema encefalopatiei spongiforme bovine pot să vă confirm că răspunsul pe care l-am primit din partea secretarului uh, american ei intenționează să uh, publice un regulament cu privire la măsuri împotriva uh, encefalopatie în, uh, până la sfârșitul acestui an și din acel moment uh, în urma unui proces de consultare cu uh, industria Ehm, va exista o consultare publică și apoi, într-un termen de probabil două luni, va fi luată o decizie. Acum, e un prim pas, nu este o ridicare completă a sancțiunilor, dar este pasul eh, de care aveam nevoie pentru a face pași înainte și pentru a ieși din această situație în interesul exportatorilor noștri, dar și în interesul industriei americane, producătorilor care și-au exprimat uh, dorința să se ridice aceste uh, sancțiuni. Din motive de coerență, În ceea ce privește problema la care s-a referit uh, domnul Bove, și anume definiția în alte calități, calității superioare, uh, sigur că trebuie să ne asigurăm că definiția care este prevăzută în regulament, care e foarte detaliată, foarte specifică, este aplicabilă acestui tip de carne de vită și nu devine doar o definiție de ordin general uh, care să banalizeze lucrurile și să creeze precedente periculoase. Nu este cazul, pentru că condițiile atașate acestei definiții a cărnii de calitate superioare se va aplica numai în cazul cărnii care îndeplinește toate criteriile și nu pentru alte feluri de carne. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru o prezentare excelentă a situației și haideți să revenim la raportoarea noastră pentru a încheia dezbaterea. Aveți cuvântul. Da, foarte pe scurt. Cred că suntem uh, de acord pe un număr mare de uh, puncte care au fost uh, menționate. Nu trebuie să uităm că am pierdut atunci acea dispută la Organizația Mondială a Comerțului și că în fiecare an apar tot felul de lucruri care se adaugă. Am notat ce a spus domnul Bove în legătură cu contingentele din Statele Unite, echilibrul pieței europene și așa mai departe. Sigur că trebuie să ne asigurăm că piața nu are de suferit și că negocierile cu Mercosur cu țările Mercosur mm, vor ține cont de, și de acest uh, lucru. Am mai uh, reținut faptul că e vorba de carne fără hormoni și cred că trebuie să rămânem ferm pe poziție din această privință. Deci uh, să asigurăm un control uh, adecvat al acestor uh, importuri eu sunt fică de veterinar și îmi imaginez că controlele veterinare nu vor fi decât uh, punctuale. Avem însă nevoie de garanții mai ample pentru a ridica sancțiunile. Pentru că acest uh, lucru uh, este un lucru de durată. Vă mulțumesc pentru participarea la dezbatere și voi uh, relua acest subiect odată ce voi începe elaborarea uh, raportului. Mulțumim! Raportul va fi luat, uh, proiectul de raport uh, va fi luat în discuție pe 23 noiembrie anul acesta. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și e vorba de situația aderărilor la OMC și am să îi dau cuvântul uh, directorul adjunct al DigiTrade, dânsul uh, nu are nevoie de nicio prezentare și ne va spune acum care este valoarea comisiei în legătură cu situația dosarelor de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Sigur că Rusia ține capul de afiș. Vrem să știm care este situația dacă Rusia este pe punctul de a adera, ce dosare mai rămân în discuție. Apoi, cred că va fi vorba de Muntenegru. Și se prevede aderarea insulei Samoa în curând. Ca să precizăm doar trei dintre dosarele de care știu câte ceva, dar îi dau acum cuvântul oaspetelui nostru, care este acum este însoțit de Paul Garsotti, uh, vice uh, șef adjunct de unitate și un uh, frecvent oaspete al comisiei noastre. Aveți, domnule Valaș, cuvântul. Thanks very much, I'm glad... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să revin la comisia dumneavoastră și să vorbesc despre un uh, subiect, ca să spun așa, mai îmbucurător în aceste vremuri dificile. cred că după 18 ani de negocieri, Rusia are în sfârșit uh, ocazia de uh, a ajunge la liman și de a adera. Deci, ar fi bine dacă după 18 ani, cum spuneam, Rusia ar deveni membră a OMC. Este un proces de aderare extrem de lung, cu suișuri și coborâșuri, datorate relațiilor Rusiei cu țările terțe, dar și evoluțiilor din, interne din Rusia. și nu avem și libertatea de acțiune a fost folosită într-un mod negativ de către Rusia, ceea ce a îngreunat uh, exporturile și mm, europene către Rusia. Uh, Știți că au existat o fel de bariere comerciale și necomerciale, sisteme de tarifare, de acordare de preferințe generalizate. Chiar și uh, în această vară știți cum a reacționat Rusia după uh, izbucnirea epidemiei uh, cu datorate bacteriei E. coli a, a, și-a închis granițele cu totul pentru anumite categorii de produse alimentare din Europa și deci acest gen de atitudine este contraproductivă. Știți că uh, taxele vamale la import și la export au crescut în Rusia. Rusia le numește măsuri anticriză dar oricum în Rusia nu mai există niciun fel de criză. Și autoritățile din Rusia nu fac decât să profite de faptul că uh, prețurile materiilor prime pe care le exportă din Belșug sunt foarte mari și profite de această poziție avantajoasă. Rusia este cel al doilea partener în ce privește importurile și cel de-al treilea în ce privește exporturile pentru Uniunea Europeană. Avem un deficit consistent în balanței comerciale, care se explică prin importurile masive pe care le facem noi de uh, materii prime și de energie dar din cauza numeroaselor bariere pe care le-am menționat, oricum exporturile europene niciodată nu au putut să își atingă potențialul maxim. Dar, cum spuneam, după acest proces de aderare de 18 ani, Rusia s-ar putea ca în sfârșit să adere la Organizația Mondială a Comerțului. Deja în anul 2004 ne așteptam ca acest proces să fie uh, finalizat pe atunci uh, Uniunea Europeană semnase un protocol și un acord bilateral, dar a urmat o politică de protecționism crescând în Rusia, care a culminat în anul 2007. Atunci, deci în 2007, Rusia a promulgat o nouă politică agricolă dorindu-și să devină autosuficientă în procent de 95% pentru principalele produse agricole, ceea ce însemna că vor să producă mai mult. Această dorință în sine nu este un impediment, ci modul în care doreau să o facă. Nu prin mărirea productivității a agriculturii naționale, ci prin mărirea a, a, barierelor comerciale și necomerciale. Ei au mărit foarte mult uh, taxele la export, aceste taxe fiind foarte favorabile producătorilor ruși. Erau practic niște subvenții pentru uh, um, produsele industriilor rusești. Cum știți, ei au acces la materii prime la preț foarte scăzut, că e vorba despre energie, dar nu numai. Și în plus folosesc aceste subvenții la export. Prin urmare, partenerilor nu pot decât să cumpere respectivele materii prime la prețuri mult mai mari și atunci companiile rusești au un avantaj competitiv net. Vedeți și dumneavoastră care sunt distorsionările induse de aceste politici, ceea ce ne forțează să menținem politici anti-dumping, împotriva multe, uh, multor produse fabricate în Rusia, că e vorba despre oțel, despre îngrășăminte sau alte categorii de produse. Cum spuneam, am ajuns la sfârșitul acestui proces de aderare și dacă Rusia va respecta angajamentele oricărei țări care este membra OMC, va fi un pas important pentru noi. Totuși, această perioadă de 18 ani a fost și de folos pentru că am putut să negociem multe măsuri foarte detaliate, foarte precise un document care acum are, care are peste 800 de pagini. Este o realizare. Mai am plăcerea să vă informez că ultimele chestiuni bilaterale, care erau tot atâtea condiții puse de Uniunea Europeană înainte de aderarea Rusiei, au fost practic soluționate și guvernul rus va analiza acest pachet în curând și când vom primi confirmarea de la ei, vom putea să spunem că nu mai există chestiuni bilaterale de rezolvat. În ce privește angajamentele multilaterale ale Rusiei, mai rămân întrebări deschise, de exemplu, măsurile sanitare și fitosanitare și folosirea acestora. Ele sunt foarte importante în ochii Uniunii Europene de asemenea, folosirea măsurilor de investiții ilegale mai ales uh, în sectorul construcției de automobile. A mai rămas acest aspect de clarificat și ar mai fi și garanțiile pe care ei le solicită înainte de a accepta uh, carne uh, și produse din carne din partea UE uh, și din partea altor parteneri de la OMC. Dar cum spuneam, uh, greul a trecut. Și astăzi, politica europeană a dublei impuneri care se aplica anumitor produse uh, rusești ar trebui să se încheie și Rusia va fi cel de-al 154-lea membru al OMC deși există șanse ca și Muntenegru să adere în același timp cu Rusia sau poate chiar puțin timp înaintea Rusiei. Este un calendar destul de strâns pentru că încă n-am ajuns la sfârșitul procesului, să zic 99% a fost uh, încheiat, dar am mai rămas acest 1%. Dar, practic, până la sfârșitul acestui, acestei luni ar trebui să încheiem discuțiile despre angajamentele Rusiei față de OMC. Din punct de vedere economic, este fezabil, dar mai există impedimente de natură politică, ca de exemplu litigiul dintre Rusia și uh, Georgia. Georgia a făcut mai multe cereri, a adresat mai multe cereri Rusiei cu privire la cele două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Poziția Georgiei este că în cadrul OMC Rusia ar trebui să accepte misiuni de observatori independenți în aceste două regiuni, misiuni care să observe relațiile comerciale. Pentru că știți că aceste două regiuni, după războiul din anul 2008, au fost recunoscute ca fiind țări independente de către Rusia. Și acest act de recunoaștere a independenței celor două regiuni are implicațiile pe care vi le imaginați. De aceea spuneam că este în continuare un impediment de natură politică în calea aderării Rusiei la OMC. Am studiat cerințele Georgiei și e adevărat că uh, situația este controversată. Pe plan politic, noi nu putem decât să sprijinim uh, demersul Georgiei de a-și vedea integritatea teritorială recunoscută și suveranitatea respectată. Însă, nu credem că OMC-ul este locul unde se poate e, uh, soluționa o problemă politică atât de serioasă. Suntem în favoarea demersurilor politice ale Greciei, dar nu vrem să amestecăm politica și comerțul. În ciuda medierii elvețiene, cele două părți sunt departe de a fi ajuns la un uh, acord. Deci, din păcate, s-ar putea ca această mediere să se încheie fără un rezultat concret. Și atunci vom fi confruntați cu o alegere foarte grea. Cum putem să împăcăm sprijinul politic pentru Georgia cu interesul nostru foarte puternic, foarte stringent de a, a vedea Rusia uh, la capătul procesului de aderare la uh, OMC. Poziția Rusiei nu este deloc una încurajatoare și nici nu ne ajută. Întotdeauna Rusia a avut o poziție foarte dură față de Georgia și nu există relații diplomatice între cele două țări, de aceea era nevoie de această mediere din partea Elveției. Și nu s-au arătat dispuși să facă vreun compromis. Rusia a mai declarat că dacă nu poate să finalizeze procesul de aderare anul acesta vor abandona, nu vor mai continua. Ținând cont de faptul că aderarea la OMC nu este foarte populară în Rusia și nu este decât un eufemism, înseamnă că Rusia n-ar fi deloc nefericită dacă până la urmă n-ar mai adera deloc. Credem că Rusia sa, care aspiră să se modernizeze nu poate să o facă dacă rămâne pe din afara uh, OMC-ului și nu se integrează mai bine în economia mondială. Dar uh, această decizie e de sorgintea lor. Aș vrea să mai spun două lucruri. Un alt factor care complică uh, situația este Uniunea Vamală dintre Rusia, Belarus și Kazakhstan. O Uniune Vamală care seamănă mult cu modelul european. Ceea ce limitează libertatea de um, mișcare pentru cei care sunt în afara acestei uniuni vamale. și o armonizare a politicii fiscale este în discuție între ace în aceste trei țări. În Kazakhstan procesul avansează foarte repede, dar nu și în Belarus, pentru că economia din Belarus nu s-a modificat practic deloc. Și au mai degrabă în continuare un model sovietic de decât unul de economie de piață și sunt departe de a putea să adere ei înșiși la OMC. Am menționat și Muntenegru. Deja în urmă cu 2 ani de zile Muntenegru ar fi putut să adere la OMC. Până acum doar Ucraina nu a putut să-și încheie discuțiile cu Muntenegru și de aceea această mică țară nu a putut să adere. Potrivit ultimelor uh, informații, cele două țări au ajuns la un compromis și există șanse reale ca Muntenegru să poată să intre la OMC în curând. Faptul că o singură țară poate să împiedice întregul proces de aderare a unei uh, țări candidate, ne dovedește faptul că nu trebuie să minimalizăm importanța uh, uh, disputei dintre Rusia și Georgia, pentru că la OMC este nevoie de un consens și oricare țară are drept de veto. Colegul Paolo Poate să vă mai dea și alte informații, eu să mă opresc aici sau dacă mai aveți și alte uh, întrebări. Please to react to that. Thanks. Thank you very much indeed for this extensive... Uh... Mulțumim, domnul Varaș, pentru această expunere foarte amplă. O să dau cuvântul membrilor comisiei, începem cu raportorul nostru. Domnul Robert Sturdy, mulțumesc uh, și eu uh, invitatului nostru. Uh, sunt un pic îngrijorat în legătură cu unele dintre lucrurile pe care le-ai spus atunci când spui că suntem închiși unui acord bilateral, pentru că până la urma aderarea Rusiei se va întâmpla anul acesta, în ciuda problema cu Belarus și așa mai departe, vom încerca să lămurim lucrurile, să vedem uh, poate că Georgia își retrage uh, obiecțiile și așa mai departe. Pe urmă, mm, atunci când ai spus că nu trebuie să amestecăm politica și comerțul, uh, iarăși am întotdeauna deciziile comerciale au fost dublate de decizii politice și uh, invers. Uh, nu știu exact ce ai vrut tu să spui cu asta. Uh, astea ar fi două din întrebările mele și aștept uh, răspunsuri. Uh. Iar acum raportorul din umbră, spune președintele, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru această expunere foarte amplă și pentru această analiză a uh, stării de fapt privind aderările la OMC și a Rusiei în special în ceea ce privește acea uniune vamală cu Belarus și Kazahstan, ce înseamnă faptul că dacă Rusia ar putea deveni membru până la sfârșitul anului uh, al OMC, ce înseamnă, deci, pentru țările acestea, Uniunea Vamală cu Rusia, în condițiile exporturilor în Uniunea Europeană? Înseamnă că pentru moment, s-ar deschide perspectivele aderării Kazahstanului și Belarusului la OMC sau ar fi o modalitate de a-și arăta interesul și prin intermediul Rusiei ar putea să își uh, promoveze interesele și să afle ce se cere de la ele pentru a deveni membri. Într-o altă interpretare, ce ar însemna pentru poziția Rusiei în uh, negocierile rundei Doha această aderare la OMC. Am și eu un comentariu și vreau să uh, uh, vă spun că uh, se poate amesteca comerțul și politica și Rusia este un exemplu în acest sens pentru că Rusia controlează politic economia națională. Dacă vorbim despre o țară unde economia și politica sunt indisolubil legate, e bine, această țară este Rusia. trebuie să ne asumăm faptul că facem politică, inclusiv la nivelul a negocierii acordurilor uh, comerciale. Să nu ne mai prefacem că nu facem acest lucru, pentru că nu o să ajungem în nicăieri. E ca și cum v-ați duce acum să faceți o conferință la uh, Atena, în Grecia, și le-ați spune uh, grecilor de pe stradă că nu trebuie să confunde economia și uh, politica. Nu, economia înseamnă în primul rând politică și mai ales în relația cu Rusia, care este un sistem corupt, pervertit, în care trebuie evident să uh, recurgi la armele politice. Mulțumim, uh, dacă nu mai sunt uh, comentarii din partea membrilor. Acum vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde, domnul Balaș. Da, Văd acum că poate ar fi trebuit să vă spun că politica și aderarea la OMC sunt două lucruri diferite, pentru că această organizație este una comercială și funcționează după reguli comerciale. Dacă cineva crede că în cadrul acestei organizații se poate rezolva diferendul teritorial dintre Georgia și Rusia, respect această părere, dar nu cred în ea. Dacă crede cineva că se poate rezolva ocupația rusească în Georgia, și impunerea unor regimuri uh, care numai independente nu sunt, e bine, acestea sunt uh, probleme care nu se rezolvă prin aderarea la OMC. Aici e vorba de angajamente foarte specifice legate de anumite aspecte comerciale. Nu există niciun cuvânt uh, la OMC în sensul condiționării politice a uh, calității de membru. Există aici țări cu sisteme politice total diferite în cadrul organizației și noi analizăm numai politicile comerciale, politicile economice și respectarea anumitor uh, reguli atunci când judecăm aderarea unui, unei țări sau alteia. Deciziile se iau pe bază de consens și fiecare stat membru trebuie să-și dea acordul pentru aderarea unui nou stat, iar acest lucru este ceva ce noi la Uniunea Europeană trebuie să analizăm și să vedem dacă servește sau nu intereselor noastre. Eu pot să vă spun că din punct de vedere economic și din punct de vedere sistemic pentru Uniunea Europeană este foarte important ca Rusia să facă parte din OMC. Parlamentul și statele membre nu trebuie să se aștepte ca uh, Rusia să-și rezolve uh, disputele teritoriale, pentru că în acest caz Rusia nu va mai uh, adera niciodată la OMC. Din punctul meu de vedere, al uh, Direcției Generale Comerț, că avem Sigur, există și interese mai uh, lași decât cele economice, dar asta judecați dumneavoastră. Pentru că problemele s-ar putea să vă apară pe uh, agenda de lucru cât de curând. Sigur că mai sunt și alte chestiuni, precum protecția mediului uh, și altele care sunt direct legate de uh, comerț. Însă controlul asupra unor teritorii nu ține de comerț. Poate fi o problemă politică importantă, este o problemă deosebit de importantă pentru Georgia și respect acest uh, lucru dar nu are nicio importanță dacă acest uh, diferent teritorial este sau nu rezolvat și nu are, acest lucru nu are nicio inform, importanță pentru aderarea Rusiei la OMC. Dacă ne uităm la situația economic, economică și politicile economice ale Rusiei, ei folosesc comerțul din punct de vedere politic. Prin Uh, aderarea la OMC, această atitudine ar fi uh, foarte mult limitată prin angajamentele internaționale pe care Rusia și le ia astfel ei nu ar mai putea să uh, ridice, să crească um, uh, taxele, vala, taxele vamale, nu va mai putea să introducă măsuri uh, protecționiste Știu că Rusia nu va fi un, un uh, client comod în cadrul organizației, dar nici China nu este un uh, membru foarte comod uh, al acestei organizații. Știți cum se spune, ne putem alege prietenii, dar nu ne alegem vecinii. Vecinul nostru este Rusia și trebuie să ne descurcăm cu el așa cum este, să găsim modalități de a trata cu această țară și să ne gândim că, cel puțin în acest moment, există dorința politică, în ciuda opoziției puternice din mai multe sectoare din Rusia. Însă se pare că conducerea superioară a decis că interesele pe termen lung ale țării pot fi mai bine promovate în cadrul organizației. În ceea ce privește convorbirile bilaterale, Acestea sunt cu anumite condiții aproape terminate, pentru că așteptăm în viitorul apropiat o, confirmație, o confirmare din partea guvernului rus, care analizează pachetul pentru aderare. De asemenea, sunt foarte uh, convins că problemele rămase, care practic se leagă de anumite detalii legate de angajamentele internaționale ale Rusiei în cadrul organizației, vor fi uh, finalizate curând. Singurul semn major de întrebare rămâne Georgia. Și vom vedea dacă Georgia va accepta până la urmă ca Rusia să adere la MC. Această chestiune cu Uniunea Vamală, Kazakhstan, Belarus, Rusia, Uh, ea a fost uh, o piedică în calea aderării Rusiei la OMC din urmă cu câțiva ani. A, a limitat libertatea Rusiei de mișcare. Uh, Rusiei i s-a cerut să își alinieze politicile comerciale și vamale la normele OMC și am primit garanții legislative din partea Rusiei în legătură cu faptul că normele vamale ale Organizației Mondiale a Comerțului vor fi aplicate de asemenea uh, în uh, aceste două țări, Belarus și Kazakhstan. Nimeni nu ar putea fi de acord să, la, să permită încheierea acestui acord de aderare fără uh, rezolvarea acestui, uh, acestui aspect. pentru că în cazul acesta Rusia ar fi uh, ar dovedi că nu este în stare să-și uh, țină promisiunile. Această Uniune vamală va intra pe agenda următoarelor uh, negocieri cu Rusia, ceea ce înseamnă că exporturile europene în Rusia, dar și în uh, Belarus și Kazakhstan vor fi facilitate și se vor aplica uh, norme și standarde uh, mult mai înalte și din punct de vedere sanitar. Deci vom avea practic o circulație liberă în uh, Rusia, Belarus și Kazakhstan a produselor. Un, iată, un grad mai mare de integrare. Dacă și aceste țări vor adera la uh, OMC, va trebui să negocieze individual. Kazakhstan a semnat un uh, acord de tarifar cu noi iar ministrul kazac uh, um, <clears throat> negociază deja uh, um, importurile uh, europene de uh, energie și gaze naturale. Deci este și în interesul lor uh, să adere la OMC. Mai avem o întrebare? Da, doar o mică, o mică explicație adițională. Foarte scurt, vă rog. Vă așteptați ca alegerile din Federația Rusă din decembrie și martie să ne dea o poziție mai bună în uh, atingerea uh, obiectivelor noastre în negocierile cu Rusia sau vă așteptați la probleme? Uh, nu pot să. Nu sunt clar văzător, uh, însă în acest uh, caz uh, particular nu cred că condițiile vor fi mai uh, simple. Vom avea de a face cu președintele Putin, nu cu primul ministru Putin și deja sunt uh, convenite condițiile de aderare cu Rusia în proporție de 99%. Nimeni nu mai vrea să redeschidă dosarele. Niciunul dintre partenerii economici ai Rusiei. Sigur că problema partenerilor interni uh, este una pe care Rusia trebuie să o rezolve. Mulțumim, mulțumesc Peter Balas pentru că ne-ați pus la curent în ceea ce privește problema aderării Rusiei la OMC. Nu mai avem uh, alte subiecte pe ordinea de zi. Următoarea întâlnire 22-23 noiembrie. Vă mulțumesc!